So, dear colleagues, good afternoon. Dragi colegi, bună ziua! Bine ați venit la acest uh, workshop comun uh, al Comisiei de Bugete împreună cu Comisia ECON cu privire la capacitatea fiscală de consolidare și extindere a zonei euro. Este un subiect uh, în uh, care cele două comisii au făcut foarte multe în ultimii doi ani, mai ales uh, sub conducerea colegilor Pervanș Perez de la Econ uh, și colegul Bughe de la Bugete. A fost practic o voință comună de a consolida și stabiliza uh, în continuare moneda unică. Pe de altă parte, a existat o majoritate pentru raportul uh, böge uh, în uh, plenara din martie anul trecut, când s-a adoptat raportul. Avem o listă lungă de vorbitori foarte competenți și începem cu cei doi raportori care vor face câte o introducere, după care vor lua cuvântul vorbitorii. Înainte de asta, însă, îi dau cuvântul domnului Roberto Gualtieri, președintele Comisiei ECON. Mulțumesc! Îmi face o deosebită plăcere să susținem acest workshop comun cu privire la capacitatea fiscală de a consolida și extinde zona euro. Este un workshop comun între comisiile ECON și uh, bugete. Am lucrat uh, foarte constructiv, uh, după cum bine știți, îi avem alături de noi pe cei doi coraportori care vor prezenta activitatea noastră în acest domeniu. Pe baza raportului nostru și pe baza prezentării comisiei de până acum și din continuare, Vom intra acum uh, în mai multe detalii legate de acest subiect. Avem aici uh, o intersecție, practic, între aspectele bugetare și uh, dimensiunea economică și monetară. Acestea trebuie să fie abordate împreună pentru a găsi un răspuns adecvat uh, astfel încât să ne îndreptăm uh, către Uniunea Economică și Monetară. Și, bineînțeles, aceasta ne permite să avem și o reflexie asupra bugetului nostru. Este un uh, workshop oportun și foarte important și de aceea le mulțumesc vorbitorilor pentru prezență. Vom aborda o serie de subiecte cheie care sper că ne vor ajuta să oferim o imagine cuprinzătoare asupra modului în care putem aborda câteva chestiuni cumva separate în momentul de față, dar asta într-un mod coerent și unitar, pentru a putea face progrese con- concrete pentru un mai bun cadru de guvernanță. Nu vorbim despre finalizarea UEM, este un proces întreg, vorbim doar despre niște pași care ne vor ajuta să finalizăm Uniunea Economică și Monetară și să definitivăm acest cadru de guvernanță. Și acum îi dau cuvântul lui Pervanș Perez. Mulțumesc, dragă copreședinte două minute și jumătate pentru a introduce această temă sunt prea puține. Am să spun doar câteva cuvinte pentru a vă reaminti poziția adoptată de Parlament atunci când uh, a avut ocazia să facă acest lucru prin raportul böge Și am să recitesc trei paragrafe. În primul, spuneam așa, capacitatea fiscală va include mecanismul de stabilitate și o capacitate bugetară specifică pentru zona euro. Așadar, în mod clar, am vorbit despre evoluția mecanismului european de stabilitate în cadrul bugetului pentru zona euro. După care spuneam așa, ESM își va îndeplini uh, sarcinile permanente și va fi uh, transformat într-un uh, fond um, de monetar cu mandatul clar de a absorbi șocurile simetrice și asimetrice. Iată, ne aflăm în acest cadru de evoluții posibile care vorbește despre funcțiile actuale și despre sprijinul pe care ESM l-ar putea aduce Uh, pentru diferite funcții care acum lipsesc în cadrul unei Uniuni Economice și Monetare stabilizate. Apoi spunem, stabilizarea asigurată prin ESM-EMF ar trebui să fie completată de mecanisme automate de absorpție a șocurilor. Iată elementele pe care le-am definit în raportul nostru. Pornind de la aceste aspecte, propunerea Comisiei menționează integrarea transformării ESM în baza articolului 352. Însă știm că deocamdată Parlamentul European nu se află în această buclă, pentru că Consiliul dezbate la nivel tehnic cu privire la concepția viitoare a ESM înainte de a transmite acest text Parlamentului care, la rândul său, va avea o putere de aviz conform, adică să spună da sau nu. De aceea, cred că acest workshop este binevenit pentru că ne ajută să avansăm uh, cu privire la câteva propuneri concrete. Ce putem spune acum pe fond despre transformarea acestui mecanism european de stabilitate? Dincolo de ce se menționează în poziția Parlamentului, trebuie să verificăm uh, și să ne asigurăm că există o bună integrare în cadrul comunitar. Și nu vrem ca acest mecanism european de stabilitate uh, să fie golit de substanță și în special în ceea ce privește controlul bugetar. Uh, ESM uh, transformat în EMF nu trebuie să devină un uh, organism uh, care să fie echivalentul unor consultări în baza articolului 4 um, al femeiului. Al treilea punct pe care aș vrea să-l menționez este că pentru noi această transformare și asta face parte din aspectele politice ale dezbaterii cu o perspectivă de restructurare automată a datoriilor. Pentru că practic nu am face decât să creăm o problemă nouă în loc să rezolvăm una existentă. Apoi vorbim și despre transformarea guvernanței, dar nu am acum timp să elaborez pe această temă. Și vă întreb uh, cum vedeți evoluția uh, acestui mecanism european de stabilitate transformat și rolul Parlamentului în consecință. Și mai vreau să vă reamintesc că printre aceste noi funcții apare și ideea că Fondul Monetar uh, European ar putea servi drept al doilea pilon al Uniunii Bancare și ar putea servi mm, uh, ca o avantpremieră pentru instrumentul de garantare a depozitelor. Deci este important să discutăm despre toate aceste aspecte. Mulțumesc, domnul Böge. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că este nevoie să repet cele prezentate tocmai de colega noastră Băres. Am doar câteva observații complementare. În urmă cu aproape un an, în plen, am adoptat un uh, raport uh, privind capacitatea uh, fiscală după o uh, activitate extinsă și multe audieri organizate. Între timp s-au întâmplat multe lucruri. Au apărut propunerile președintelui Macron, uh, din punctul de vedere a unei, unei gestiuni politice proactive. Trebuie să înțelegem care, cum arată lumea din uh, jurul nostru și să înțelegem că cetățenii așteaptă din partea noastră discutarea uh, și adoptarea unor propuneri care să contribuie la un grad mai mare de siguranță din punct de vedere mm, economic și social și din acest punct de vedere trebuie să stabilizăm Uniunea Economică și uh, Monetară. Am primit între timp așa numitul uh, pachet uh, de Sfântul Nicolae al, al Comisiei Europene. Dintr-o perspectivă germană, vă pot spune că în noul contract de guvernare se regăsesc câteva formulări inter- interesante precizări uh, care nu existaseră în urmă cu un an. Uh, întărirea din punct de vedere financiar a Uniunii Europene, susținerea reformelor structurale în zona euro, mecanismul european de, de stabilitate, dorim să îl uh, transformăm într-un Um, fond monetar uh, european uh, controlat de autoritățile parlamentare care să fie incorporat în dreptul comunitar. Mi se pare că este un lucru remarcabil. Între timp, uh, este și un document de poziționare a mm, ministrilor de finanțe din statele nordice care au o altă părere și îl văd pe Ian Olbrist și aș dori să-i spun câteva lucruri în perspectiva viitorului cadrului financiar multianual. Această stabilitate financiară despre care discutăm este legată și de cadrul fin, uh, bugetar. Se pune întrebarea cum vom reuși să nu, fac, să nu facem această greșeală de a uh, contrapune politica de coeziune politicii de, uh, de apărare, pentru că acest lucru ar duce la suminarea bugetului european. Cred că avem nevoie de un pachet politic care să conțină 4-5 puncte, care să fie asumate și de statele membre din punctul de vedere al siguranței. O parte a acestui pachet trebuie să fie dedicată în același timp stabilizării monedei euro, unității monetare, fără a încerca să excludem vreo țară sau alta. Cred că acestea sunt aspectele de care va trebui să ținem cont. Îmi aduc aminte prea bine că în legătură cu... Îmi aduc prea bine care au fost partenerii cei mai dificili de discuții când uh, negociam structura guvernanței. Poate lucrul nu se va, lucrurile nu se vor schimba, însă când vine vorba de crearea unei structuri uh, um, de tip fondul european uh, monetar care să fie controlat de, par- de să se afle la controlul parlament, sub control Parlamentului European, uh, va fi foarte dificil. Vă aduc aminte ce s-a întâmplat când a fost creat facilitatea pentru stabilitatea financiară fără niciun fel de control din partea Parlamentului European. Așa ceva nu trebuie să se repete și aștept cu nerăbdare părerea experților vis-a-vis -vis de aceste structuri ordonate vis-a-vis -vis de clarificarea temeiului juridic uh, dincolo de articolul 122, care mie mi se pare fi un temei juridic totuși prea șubred pentru stabilitatea pe care ne dorim. Cam atât doresc să vă spun mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc celor doi uh, coraportori pentru observațiile lor foarte importante, inclusiv uh, ultima pe care ați făcut-o legată de un uh, instrument eficient UEM. Uh, e un pic cam... Uh, e un pic o provocare cam mare. Very qualified experts to help us to... Acum avem foarte mulți experți care ne vor ajuta să răspundem la aceste întrebări pe care au, le-au menționat raportorii. Și am să încep cu, doamn, cu domnul Klaus Regling, uh, care este director general uh, al Mecanismului European de Stabilitate. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că m-ați invitat. Întotdeauna, după cum bine știți, mă bucur să revin în Parlamentul European pentru un schimb de opinii. Subiectul de astăzi este important și se referă la aspectele bugetare ale aprofundării Uniunii Monetare. Este un subiect important, dar și controversat în statele membre. Înainte de a începe, pe fond, uh, Dați-mi voie să vă spun că vizitez cu regularitate Parlamentul, chiar dacă nu există legături formale între ESM și Parlamentul European. Instituția mea uh, dă socoteală țărilor din zona euro, ale căror contribuții financiare ne permit să ne facem treaba. Așadar, uh, în ceea ce mă privește, nu există vreo problemă de răspundere și democrație, dar uh, știu că este o chestiune controversată și mulți dintre dumneavoastră nu sunteți de acord cei 19 uh, uh, miniștri de finanțe din uh, zona euro, care includ și Consiliul Guvernatorilor din ESM, dau socoteala Parlamentelor Naționale. Oricum, cred că este important să facem acum un schimb de bune practici, mai ales că lucrăm acum în sensul um, consolidării Uniunii Monetare și creșterii rezilienței um, economiilor din zona euro. Pachetul Comisiei Europene din uh, luna decembrie a oferit um, o bună ocazie pentru consolidarea Uniunii Monetare. Scopul este de a um, remedia punctele slabe importante din um, Uniunea Monetară și salut uh, acest aspect. Au început deja activități concrete la cele două subiecte asupra cărora există cel mai mare consens, și anume finalizarea Uniunii Bancare și uh, dezvoltarea ESM. Și de altfel acesta a fost, aceasta a fost concluzia președintelui Tusk uh, după summitul din decembrie. Instrumentele bugetare reprezintă o altă componentă a discuției, dar nu putem să le privim uh, în mod izolat. Finalizarea Uniunii Bancare și utilizarea noilor instrumente fiscale au același obiectiv economic de a crește uh, partajarea riscurilor economice în Uniunea extinsă. De altfel, există uh, și o compensare între cele două cu cât riscul este mai uh, partajat uh, în sectorul privat, cu atât um, este mai puțină nevoie de instrumente fiscale pentru partajarea riscurilor. Și am să revin la acest aspect în câteva momente. Un al doilea motiv uh, este că opiniile privind măsurile fiscale sunt în continuare divergente și va, fi nevoie foarte, de foarte mult timp pentru a ajunge la un acord pe acest subiect. Înainte de a mă referi la aspectele bugetare, aș dori să menționez cele două um, aspecte ale activității noastre și anume consolidarea Uniunii Monetare. În ceea ce privește Uniunea Bancară, Europa a instituit deja primii doi piloni. Știți uh, bine, SSM și SRF. Trebuie menționat uh, acest lucru. SSM este important pentru finalizarea Uniunii Bancare. Apoi uh, avem uh, un alt pas crucial și anume o asigurare comună a depozitelor, pentru că aceasta ne va ajuta să promovăm integrarea financiară și încrederea în rândul deponenților și, pe de altă parte, ar preveni o nouă criză bancară. Acum știți că aceasta este o chestiune controversată la nivel politic din cauza problemelor moștenite din trecut în bănci și în anumite uh, sectoare bancare. Aceste aspecte vor trebui gestionate, dar uh, oricum, aceasta nu ar trebui să ne împiedice să creăm uh, o schemă de asigurare a depozitelor. Referitor la dezvoltarea propriei mele instituții, Uh, vreau să vă spun că atunci când ascult discuțiile în Eurogrup, uh, simt că există un sprijin larg în rândul țărilor din uh, zona euro pentru a dezvolta ESM și de a-l transforma într-un mecanism de soluționare a, crizei, a crizelor în Europa. Un ESM mai puternic nu este un obiectiv în sine, dar, ca și finalizarea Uniunii Bancare, poate fi un element pentru a face Uniunea Monetară mai puțin vulnerabilă. Și aceasta ar demonstra că Uniunea Europeană și Europa în general își asumă mai multă responsabilitate pentru a-și rezolva propriile probleme. Acum, uh, sigur că ESM va juca un rol uh, mai important în orice programe viitoare de asistență financiară. Împreună cu Comisia Europeană, uh, acesta va fi responsabil de elaborarea, negocierea și monitorizarea noilor programe. Bineînțeles, această cooperare va respecta în totalitate competențele comisiei fără o suprapunere inutilă a prerogativelor. ESM ar putea de asemenea juca un rol de facilitator al negocierilor referitoare la viitoarele restructurări ale datoriilor uh, suverane pentru a pune mai multă ordine și mai multă predictibilitate în aceste uh, discuții și negocieri. De asemenea, ar putea exista o nouă facilitate fiscală pentru stabilizarea macroeconomică sau protejarea investițiilor și ajung astfel la subiectul principal de astăzi, și anume aspectele bugetare ale consolidării Uniunii Monetare. Pentru a înțelege mai bine cum văd eu această problemă, aș vrea să discut despre uh, partajarea riscurilor economice în detaliu. Această partajare a riscurilor economice este subdezvoltată în zona euro comparativ cu Statele Unite, dar comparativ și uh, și cu partajarea riscurilor în Franța sau în Germania. În Statele Unite, un șoc care afectează un stat sau un grup de state se răspândește mai ușor uh, în întreaga țară decât în zona euro. Asta înseamnă că astfel de șocuri pot fi mai dureroase în Europa, în special pentru că politica monetară în uh, Uniunea, într-o uniune monetară nu este disponibilă pentru a aborda problemele specifice diferitelor țări. Uh, o creștere a partajării riscurilor economice ar putea uh, ajuta la evitarea unor dificultăți financiare grave într-o anumită țară. Cu alte cuvinte, o partajare mai bună a riscurilor într-o anumită țară ne-ar face mai puțin vulnerabili. În Statele Unite, dar și în Franța sau în Germania, partajarea riscului în mare parte are loc în sectorul privat, prin uh, piețe, prin bănci, piețe financiare și fluxuri de capital, însă piețele financiare ale Europei încă sunt fragmentate uh, în funcție de frontierele naționale. De aceea, desăvârșirea Uniunii Bancare trebuie să reprezinte o prioritate de vârf în um, aprofundarea Uniunii Monetare. Continuarea activității cu privire la Uniunea Piețelor de Capital ar fi de asemenea un uh, aspect uh, suplimentar care e important pentru promovarea partajării riscului prin piețe. Și instrumentele fiscale uh, pot contribui la partajarea riscului, deși, în mod ideal, acestea sunt mai puțin necesare dacă funcționează bine partajarea riscului prin piețe. Există mai multe lucruri legate de domeniul fiscal pe care nu le consider uh, a fi necesare pentru buna funcționare a Uniunii Monetare, după părerea mea, nu avem nevoie de o uniune fiscală deplină. De asemenea, nu ne trebuie uh, transferuri suplimentare de proporții între state. Deși, prim, uh, deși bugetul Uniunii Europene este mic, 1% din PIB, statele sărace deja primesc uh, transferuri de la bugetul Uniunii Europene care pot să se ridice la 4% din um, pib lor um, um, respective, ceea ce reprezintă destul de mulți bani. Și în plus, uh, BEI și planul Juncker deja um, conțin o serie de fonduri uh, însemnate pentru promovarea investițiilor în întreaga Uniune Europeană. De asemenea, nu ne trebuie, după părerea mea, și mijloace suplimentare pentru a trata cu uh, șocurile simetrice de proporții care lovesc întreaga regiune. Normele fiscale din prezent deja permit cheltuieli extrabugetare sincronizate prin în timpul unui uh, șoc economic deosebit de grav. Iar această marjă de manevră a fost utilizată cu succes ca răspuns la criza financiară globală din 2009-2010. Uh, și dacă este vorba de un șoc uh, simetric de proporții și um, Banca Centrală Europeană va contribui la rezolvarea problemei. Unde văd eu că este o lacună însemnată la instrumentele fiscale este atunci când o criză nu afectează întreaga regiune, ci un singur stat sau două. Deci e vorba de un șoc asimetric. Am oferit de multe ori exemplul ipotetic al Irlandei, dacă ar fi să fie uh, afectată de un Brexit deosebit de dur. În acest uh, caz nu ar exista o posibilitate pentru Banca Centrală Europeană să sprijine această dată și dacă ne gândim la aspecte legate de uniunea monetară care ar fi aprofundată, ă, atunci capacitatea fiscală pentru stabilizare macroeconomică ar trebui să fie prima prioritate. Ar fi foarte important ă, ca ă, canal fiscal nou pentru partajarea riscului economic, iar instrumentul poate să fie conceput fără o Uh, punere în comun a datoriei și fără să se creeze transferuri permanente. Și exemple există în Statele Unite, cum ar fi uh, fondurile pentru zile negre, Rainy Day Funds, sau um, uh, schemele pentru um, șomajele uh, complementare. Uh, de asemenea, mai există și um, o formă de fond uh, Uh, care uh, tot se repetă, care ar, uh, ar trebui să fie plătit în, într-un ciclu economic, să nu aibă un caracter anual. De asemenea, promoturile pe termen scurt ar reprezenta o altă posibilitate pentru astfel de facilitate și acestea ar fi asociate cu o condiționalitate mai puțin strictă decât programele noastre periodice. Aceste împrumuturi ar permite să se aloce țintit investițiile pentru stabilizare și, de asemenea, ar putea să reducă um, uh, riscurile atunci când ar apărea o criză. De asemenea, există multe alte idei, în afară de reformele fiscale, care includă uh, tot felul de um, um, instrumente cum ar fi cele pentru bunurile publice și protejarea frontierelor și aspecte climatice, le cunoașteți mai bine ca mine, dar uh, acestea nu ar consolida neapărat uniunea monetară, dar ar fi uh, utile din punct de vedere a eficienței iar reformarea normelor fiscale reprezintă și aceasta o posibilitate care este examinată. La începutul EMU au fost ușor de înțeles, însă de atunci au devenit mult prea complexe și sunt greu de înțeles chiar și pentru experți. Și în sfârșit, o, o, un ministru de finanțe pentru zona euro ar putea să fie util dacă există un buget pentru zona euro și ar putea să facă coordonare și reprezentare la nivel internațional. În încheiere, sunt încrezător că Europa poate să facă niște pași de proporții anul acesta pentru a face ca Uniunea Monetară să fie mai uh, robustă și pentru a proteja mai bine cetățenii în cazul unui uh, șoc viitor care sigur va veni la un moment dat. Pentru mine, ca economist, principalul avantaj ar fi că zona euro ar uh, Uh, avea atunci o partajare a riscului mai mare, ceea ce s-ar întâmpla în mare prin piețe, dar și prin uh, instrumente su- mm, suplimentare de ordin fiscal uh, care ar fi selecționate. Vă mulțumesc pentru a- atenție. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare. O să vă întreb și mai uh, târziu ce înseamnă previzibil pentru dumneavoastră, dar uh, Uh, deocamdată mergem la următorul uh, vorbitor. Este vorba de doamna profesor Agnes Benasichere. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitație. Cred că am fost uh, invitată pentru că am făcut parte din grupul acesta franco-german de 14 experți care au venit cu um, propuneri concrete cu privire la zona euro. Ce am să fac eu în timpul limitat pe care am la dispoziție? Am să fac o separare în trei blocuri pe care trebui să le examinăm separat înainte să le regrupăm uh, într-un pachet. În primul rând este vorba de bunurile publice, apoi stabilizarea și apoi răspunderea fiscală. Haideți să începem cu primul uh, grup. Bunurile publice. Care este problema? care este problema și care pot să fie instrumentele pentru a soluționa această problemă. În mod tradițional, Uniunea Europeană are bunuri uh, publice care sunt uh, produse la nivel european, în bugetul Uniunii Europene. Și atunci, de ce ar trebui să existe o zonă euro, nu un european implicat în acest sens? Păi s-ar putea să fie câteva motive. În primul rând, poate că zonele din zona euro, țările din zona au preferințe diferite față de cele care nu fac parte din aceasta. Al doilea motiv ar fi că economia politică e arată că e mai ușor să ajungi la un acord cu 19 uh, părți implicate decât cu 28 8 uh, sau 27 și apoi mai e vorba și de stabilizare. Unele state sunt mai stabile. Dacă țări um, stabile sunt de acord um, uh, să pună um, bani pentru un program de stabilizare, trebuie să le spui și ce vor uh, obține în schimb și apoi mai sunt niște bunuri publice specifice, cum ar fi stabilitatea uh, financiară, ceea ce este un lucru important. În felul acesta s-ar um, justifica și partea de fond uh, unic de rezoluție și partea de convergență, deși aceasta poate fi considerată un bun public pentru că știm cu toții că există o divergență continuă între uh, zone care vor duce la o criză. Și care este propunerea Comisiei? aceasta propune o uh, susținere fiscală a SRF, uh, apoi sprijin pentru aderarea la zona euro, sprijin pentru reformele structurale, adică pentru finanțarea uh, bunului public care este convergența și active sigure care reprezintă elemente de creare a unei stabilități financiare mai mari. Ce propunere avem noi? Propunerea 7.7, tot o sprijinire fiscală a SRF și a viitorului EDIS, și active sigure. N-am intrat în discuțiile cu privire la finanțarea altor bunuri publice, nu că ne-am opune, ci pentru că vrem să ne concentrăm pe celelalte două uh, alte uh, blocuri. Stabilizarea și răspunderea fiscală. Stabilizarea fiscală. Care e problema? Uh, avem șocuri asimetrice și unele simetrice. În primul rând, cele asimetrice. Există o diferență între două niveluri de stabilizare. Avem stabilizare la nivel, fiscal, la nivel național, în care se încadrează niște constrângeri și mai avem uh, pentru statele cu crize profunde împrumuturile de urgență din uh, SME. Deci sunt statele care acum sunt reticente să ceară asistență și există o lacună între cele două pentru că în unele situații poate că SGP reprezintă constrângeri foarte mari, în altele s-ar putea să existe crize de lichidități sau contagiere între state ă, și acestea au nevoie de programe la nivel de SMM, deci există multe lucruri care se pot întreba între cele două extreme. Mai sunt și jocurile simetrice. Acestea, de fapt, reprezintă majoritatea în zona euro iar în prezent nu avem niciun fel de uh, poziție fiscală agregată. Aproape că nu există coordonare fiscală, iar uh, tentativele de până acum au eșuat. Nu există niciun buget central. Ce s-a observat în 2011, 12, 13 au fost politici uh, clar prociclice și nu există modalități ca statele uh, să desfășoare politici anticiclice sau chiar să participe la um, stabilizarea agregată. Problema aceasta este și mai uh, probabil să fie mai acută în viitor, cu nivelul crescut de îndatorare. Atunci când îndatorarea este ridicată față de, de, de PIB, um, nu există teama aceasta de um, nu există teama de a fi dat afară de pe piață, deci uh, um, guvernele sunt uh, mai uh, înclinate să um, desfășoare politici proclitice. Și care este propunerea Comisiei? Tot de capacitate fisc, fiscală. Un, un amestec de împrumuturi și transferuri și stabilizarea investițiilor mm, și ar reprezenta o linie în bugetul Uniunii Europene. În plus, în linii de credit Uh, cu caracter de precauție la SM și MF și uh, eventual un uh, mecanism de asigurări și o revizuire pe a normelor fiscale. Noi propunem și um, linie de credit de precauție la SM, capacitate fiscală, dar mai modestă, un fond pentru zile negre, cam 0,1 din PIB pe an și um, declanșator automat, iar condiționalitatea s-a referit la utilizarea banilor, la modul în care vor fi cheltuiți, să fie cheltuiți, nu să fie economisiți și uh, uh, capacitatea de neîmprumut. Ne considerăm că în acest moment nu există încredere să se facă împrumuturi în comun și considerăm că dacă apare o criză foarte gravă care ar afecta toate statele din zona euro simultan, tot ar exista um, uh, Uh, pactul de stabilitate. Și, în sfârșit, reforma SGP, adică o regulă de cheltuieli care să înlocuiască setul foarte complex de norme din prezent, o normă de cheltuieli care ar fi mai transparentă, mai ușor de înțeles pentru uh, parlamentele naționale și mai ușor de monitorizat la nivel uh, de zonă um, euro și care să Uh, fie mai dispusă către uh, politici anticiclice, mai ales în perioadele de vârf. Apoi, uh, răspunderea fiscală. Responsabilitatea. Care este problema? Din nou, avem o dilemă în acest moment. Um, am dorit ca um, a, regula no bailout să fie credibilă, dar știm că dacă devine credibilă, s-ar putea declanșa niște riscuri ale datorilor suverane. Este sindromul Dovil, cum se numește el. Uh, situația din prezent este aceea că trebuie să acceptăm că clauza Nobel bailout rămâne necredibilă. Iar în absența unui um, împrumutător de ultimă instanță la nivel de zona euro, am avut um, uh, momente ECB, dar mereu e prin diverse programe, deci nu există neapărat cineva care să împrumute uh, la um, Uh, în ultima instanță pentru guvern, există pentru bănci. E, bine, în această situație, băncile comerciale naționale um, au un rol de tampon ceea ce duce la o relație foarte strânsă între riscul uh, uh suveran și riscul de retitularizare, uh, re, uh, titularizare, adică prin uh, penurie de lichidități. Adică statele adună datorii foarte mari, um, care uh, după aceea uh, sunt uh, supuse unor presiuni, iar valoarea garanțiilor colaterale care pot să fie folosite la lichidități de către băncile centrale se reduce, iar partea de răspundere a băncii um, presupune un risc pentru cei care au depozite. Și lucrul acesta ar putea să declanșeze o ieșire forțată de la euro și ceea ce înseamnă că riscul suveran este foarte uh, strâns legat de riscul de uh, retitularizare. Iar propunerea Comisiei în uh, acest, acest context este cel de reducere a riscului, plus introducerea unor active sigure. Propunerea noastră merge mai departe, să se separe um, riscul de credit de riscul acesta de uh, Uh, mm, uh, eliberare de um, titluri, apoi um, uh, să facem o diversificare a expunerii datoriei, astfel încât să um, își asigure garanțiile colaterale pe perioada de criză, apoi să existe un program pentru eliberare de depozite care să intre în vigoare chiar înainte de stabilirea concretă a criteriilor pentru împrumuturile performante și uh, dacă avem posibilitate, măcar de ultimă instanță, să se facă uh, restructurarea um, uh, datoriei suverane, atunci OMT de la ECB va asigura uh, riscul care rămâne. Adică nu există niciun fel de încălcare a tratatului. Așa că dacă facem o um, posibilitate de ultimă instanță să se restructureze uh, datoria, Ehm, fără caracter automat, îmi dau seama că acest lucru nu se va întâmpla peste noapte, dar acest lucru ar putea să facă ca zona euro să fie mai rezistentă pentru că va permite băncii centrale să joace rolul de uh, menținere a zonei euro, respectând pe de altă parte pe deplin tratatele. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul profesor Federico Fabrini, profesor pentru drept comunitar la School of Land Government of Dublin City University. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Este o mare plăcere să mă aflu în uh, Casa Cetățenilor Europeni. Prezentarea mea de astăzi are titlul Capacitate fiscală pentru zona euro, perspective constituționale și obiectivul uh, intervenției mele este să vă ofer o perspectivă juridică legală a posibilității creării unui nou instrument bugetar pentru zona euro. Sunt un profesor de drept, de drept uh, european comunitar. O să uh, completez cele spuse de antevorbitoarea mea cu argumente cu perspectivă, din perspectiva juridică. Prezentarea mea va fi organizată în jurul a trei puncte. O să vă prezint în primul rând care este baza constituțională pentru dezvoltarea unei capacități fiscale în zona euro, zona euro și în Uniunea Europeană. În al doilea rând o să vă explic care sunt provocările constituționale pe care trebuie să le uh, depășim dacă dorim ca această capacitate fiscală să aibă succes și în al treilea rând o să închei cu oportunitățile constituționale pe care le văd eu care ne-ar permite să finalizăm această uh, capacitate fiscală în următoarele luni și în următorii ani. În legătură cu primul un temei juridic posibil privind o asemenea capacitate fiscală. Eu cred că există o, un temei juridic solid pentru dezvoltarea unui buget pentru zona euro. Cunoașteți prea bine articolul 311 din TFUE, care spune că Uniunea o să pună la dispoziție instrumentele necesare pentru a-și atinge obiectivele și pentru a-și desfășura uh, politica și Uh, bugetul său va fi, fi uh, alimentat din uh, resurse proprii. Această prevedere, împreună cu mm, prevederile de la articolul 113, permit dezvoltarea unui, unor resurse proprii pentru bugetul Uniunii Europene. În mod specific, dacă discutăm despre un buget pentru zona euro, cred că există și alte prevederi din tratate uh, care, în mod plauzibil, ar putea permite dezvoltarea acestui nou instrument uh, bugetar, mai ales articolul 300 uh, din uh, tratat, care spune că Uniunea Europeană va crea o uniune economică și monetară și cred că înțelegerea normală a acestui termen trebuie să includă și o dimensiune bugetară și, desigur, tratatul de la Lisabona conține, pleacă de la articolul 136 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, care semnalizează instituționalizarea zonei euro ca un subset al întregii Uniuni Europene. În plus, eu aș argumenta ca jurist de uh, drept european este că dacă citim nu doar litera, dar și spiritul tratatelor, putem găsi și un alt temei juridic. Fără a intra în detalii prea profunde, cred că atât principiul democratic cât și principiul federalismului și subsidiarității care sunt ancorate în articolul 10 și 5 din Tratatul Uniunii Europene justifică dezvoltarea unei asemenea noi facilități un uh, principiu fundamental al dreptului constituțional este că uh, când discutăm despre reprezentare, includem și taxarea. Uh, este un lucru valabil, nu există reprezentare fără taxare și invers. Și se, este foarte important să dezvoltăm o, o capacitate fiscală tocmai pentru a păstra această separare de prerogative. Deci nu a spune că capacitatea fiscală este posibilă în Uniunea Europeană. Eu aș, aș merge mai departe, aș spune că este necesară din punct de vedere uh, legal. Acestea fiind spuse, dezvoltarea unei noi capacități fiscale pentru o uh, pentru stabilizare economică se confruntă cu o serie de provocări constituționale și nu este vorba de preocupări uh, minore, ci probleme uh, serioase pe care nu trebuie să le ignorăm uh, pe măsură ce lucrăm la instituirea acestei noi capacități fiscale. Este vorba de provocarea asimetriei, unanimității și reprezentării și trebuie să rezolvăm toate aceste trei provocări dacă ne dorim ca această capacitate fiscală să aibă succes și Permiteți-mi să îmi prezint argumentele referitoare la aceste trei provocări. Încep cu prima, cea a simetriei. După cum știți prea bine cu toții, statele membre sunt asimetrice din punct de vedere a dimensiunii, puterii economice, avuției, poziția în uh, ciclul economic și așa mai departe, ceea ce a afectat profund modul în care se poartă dezbaterile bugetare în Uniunea Europeană, pentru că statele știu prea bine dacă sunt beneficiari neți sau uh, contributori net, neți la bugetul Uniunii Europene. Știți, știți uh, prea bine cât de disfuncțională a devenit dezbaterea privind transferurile financiare din acest punct de vedere. Deci, din punctul meu de vedere, este important ca dacă dezvoltăm o capacitate, capacitate fiscală, trebuie să ne îndepărtăm de un sistem care uh, consolidează această asimetrie între statele membre și se îndreaptă înspre un sistem diferit în care capacitatea fiscală este finanțată din adevărate resurse proprii, resurse care sunt generate de existența în sine a zonei euro și a întregii Uniunii Europene. Cred că dacă nu o să punem capăt acestui cerc vicios al transferurilor din partea statelor membre, ne vom confrunta cu riscul ca uh, această capacitate fiscală să se confrunte cu câteva dinamici pe care domnul Regling le cunoaște prea bine când vine vorba de funcționarea mecanismului european de stabilitate și mă preocupă această idee că putem uh, crea o capacitate fiscală viitoare uh, incluzând pur și simplu în uh, dreptul comunitar structura ESM. Dacă ne îndreptăm în, înspre resurse proprii pentru zona euro, ne confruntăm cu alte provocări. Uh, unanimitatea, de exemplu, în temeiul tratatelor actuale, toate chestiunile uh, financiare, mai ales cele bugetare, trebuie să fie hotărâte în în urma unui vot unanim în Consiliu, fiecare stat membru având de dreptul de veto vis-a-vis -vis de orice măsură politică în acest domeniu. Din nou, un sistem bazat pe unanimitate înseamnă că este foarte greu să obții un consens și este foarte dificil să progresezi. Ce putem face din acest punct de vedere? Dispunem de instrumente în temeiul tratatelor actuale care ar putea fi folosită pentru a, a reduce la un minim posibil această problemă, de exemplu cooperare consolidată care permite un, doar unui număr de state să meargă înainte pe un dosar, însă trebuie să recunoaștem că este un instrument uh, uh suboptim, pentru că chestiunile um, fiscale, dacă nu sunt rezolvate de, cu participarea tuturor statelor membre, nu vor uh, progresa. Deci, din punctul de vedere al uh, unanimității, această problemă va trebui să fie rezo- rezolvată, pentru că nu am rezolvat-o până acum. Și nu în ultimul rând, chiar dacă vom reuși să depășim obstacolul reprezentat de unanimitate, va exista o altă provocare în, în fața capacității fiscale. Este vorba de provocarea reprezentării. După cum am spus, nicio taxare fără reprezentare. Este un principiu care este valabil și în contextul Uniunii Europene. Și Parlamentul European trebuie să fie pe picior de egalitate cu parlamentele naționale din punct de vedere uh, fiscal. Ar fi, din punct de vedere constituțional, uh, inacceptabil să existe o capacitate fiscală fără a conferi o voce adevărată Parlamentului European. Cu alte cuvinte, pentru a rezuma, din punctul meu de vedere, o capacitate fiscală de succes trebuie să evite acest rău reprezentat de transferurile interstate care înveninează toată dezbaterea, trebuie să depășească obstacolul reprezentat de vetoul pe chestiuni uh, uh, fiscale de, deținut de fiecare stat în parte și, în ultimul rând, trebuie să reprezinte vocea tuturor cetățenilor europeni. Este o listă ambițioasă a provocărilor cu care ne confruntăm, dar în viață eu, în general, sunt optimist și cred că există o fereastră de oportunități înaintea noastră. Și, în mod uh, ironic, o persoană care vine din Irlanda vă va vă va spune că Brexitul este o asemenea fereastră de uh, oportunități. Retragerea regatului din Uniunea Europeană va crea, după cum știm cu toții, o lacună de finanțare în, pentru viitorul caz, uh, cadru financiar multianual, ceea ce înseamnă că va trebui să găsim alte surse, noi surse pentru finanțarea bugetului european și Parlamentul European a adoptat deja doi rezoluții uh, privind uh, viitorul CFM și propriile resurse și cred că avem în fața noastră o oportunitate de care trebuie să profităm pentru a depăși opozițiile, argumentând că trebuie să acoperim o lacună. Statele nu vor uh, acoperi această lacună și a venit momentul să găsim noi surse de finanțare, așa cum sugerează deja raportul Montei deja de mai mult de un an pentru a finanța o adevărată capacitate fiscală dedicată zonei euro. În plus, aș propune și altceva, este o chestiune care nu a fost dezbătută pe larg până acum, însă din, în momentul în care regatul unui se va fi retras din Uniunea Europeană, acest lucru va obliga celelalte 27 de state membre să demareze un proces profund de a, reforme constituțională. De curând, Parlamentul European a votat, de exemplu, viitoarea componență a Parlamentului European, realocarea mandatelor, care au devenit libere și cred că va fi nevoie de alte modificări ale tratatelor odată ce Regatul Unii se va retrage din Uniunea Europeană. Cred că este oportunitatea pentru a rezolva problemele structurale pe care vi le-am expus în prima parte a prezentării. Deci există, avem motive, sau eu am, văd motive de a fi optimiști, în mod realist, cred că orice discuție pentru viitorul Uniunii Economice și Monetare privind dezvoltarea unui uh, bug, propriu buget pentru zona euro trebuie să fie legate de uh, discutarea mm, în general a viitorului Uniunii Europene și, în mod specific, despre discutarea Uniunii de apărare. Cred că, până la urmă, vom reuși să depășim uh, distanța care există între statele din nordul și cele din sudul Uniunii Europene când vine vorba de natura Uniunii Economice și Monetare, pentru că cred că toată lumea cunoaște prea bine natura provocărilor geopolitice cu care ne confruntăm, pentru care trebuie să creăm o Uniune uh, de apărare care va presupune existența unui buget uh, comun. Îmi cer scuze dacă m-am lungit prea mult. Profit de această ocazie să vă prezint aceste două cărți în care veți găsi uh, informații suplimentare privind uh, impactul Brexitului. Mulțumesc domnului profesor Fabrini. Are cuvântul acum domnul dr. Jorge Nunez Ferrer de la Centrul pentru Studii și Politici Europene. Vă rog. Vă mulțumesc pentru invitație. Trebuie să recunosc că am examinat această chestiune cu ideea, din perspectiva stabilizării, sau cel puțin mi s-a cerut să examinez uh, rolul stabilizării și cel al bugetului european în acest context. O să încep făcând un pas înapoi din să ajungem la o perspectivă diferită înainte de a reveni la buget. Am examinat și alte elemente conturile europene în locul găsi, căutării unei soluții în bugetul european. Am ajuns la concluzia că există un potențial imens al conturilor naționale. Și am încercat să folosesc instrumente de la Eurostat și așa mai departe. Ce aș spune eu este că această capacitate fiscală a Uniunii Europeană o privim dintr-o perspectivă reactivă dar cred că ar trebui să dedicăm atenția mai mare părții de prevenire, cum putem evita sau cum putem atenua uh, problemele cu care ne-am confruntat în criza, în criza prin care am trecut pe viitor. Cred că am ignorat uh, dimensiunea de prevenire, am reacționat uh, prea mult la cele întâmplate. Nu cred că s-au găsit uh, răspunsurile potrivite în pachetul celor șase măsuri sau recomandărilor uh, pentru fiecare țară în parte emise de, de Comisia Europeană. Lucrând cu experți uh, internaționali în conturi naționale, am, am încercat să înțelegem care este importanța acestora în, pentru rezistența financiară. Am ajuns la concluzia că există o legătură puternică, însă, din păcate, statele sau majoritatea statelor membre nu o cunosc. După părerea mea și a acestui grup din care am făcut parte, asistăm la mm, pierderi uh, pentru PIB de prea mari datorită uh, datorită ex- uh, lipsei unui asemenea, unei asemenea gestionări a conturilor financiare la nivel național. Este un lucru tot mai înțeles de OECD, de alte organizații cum ar fi uh, FMI, care cer, cer uh, examinarea acestei probleme și în momentul în care mi s-a cerut să fac parte din, din acest grup, am crezut că va fi un subiect foarte plictisitor, până la urmă mi-am dat seama cât este de, de interesant și uh, fac parte în continuare din el. Uh, statele membre nu au uh, bilanțuri care cu pasive și active în Grecia. Am văzut dintr-o, că au descoperit dintr-o dată că au o datorie de care nu știau. Asemenea situație ar trebui să fie uh, schimbată pentru că afectează uh, credibilitatea uh, și uh, duc la probleme uh, ulterioare. Și este uh, o problemă care poate fi rezolvată imediat. De ea se ocupă Eurostatul, există acest grup specific, însă statele membre o ignoră de, de prea mult timp. Trebuie să înțelegem care este capacitatea de investiții, capacitatea guvernelor de a face față șocurilor, care este valoarea adevărată a activelor de care dispun statele membre și așa mai departe. Deci, uh, Uh, conturile sunt foarte uh, importante. Există EPSA, standard, uh, standardele privind uh, conturile naționale și, de altfel, Portugalia este primul stat care introduce o reformă profundă uh, cu conturi naționale care să respecte standarde internaționale. Fac acest lucru pentru că nu știu, și-au dat seama că nu, nu, nu, nu, cuno, și cunoșteau valoarea propriilor active, care era ratingul Portugaliei și așa mai departe. Deci, Vă rog să insistați pe lângă guverne să trateze cu toată seriozitatea această problemă, pentru că așa putem uh, sprijini stabilitatea la cel mai de jos uh, nivel. Deci, foarte pe scurt, statele membre dispun cam de 50% din valoarea economică. Puteți să vedeți aici uh, cifrele din 2015, deci cheltuielile publice sunt uh, o pondere importantă a economiei. O altă problemă, 4, se estimează că 45 de, există 45 de uh, mii de miliarde de active și pasive. Însă doar 15 dintre acestea apar în conturile uh, actuale. Există și o problemă de procesul decizional. Uh, sunt, vedeți toate elementele pe care le-am tăiat. Unele state nu, nu raportează pensiile ca fiind niște pasive, deci nu există niciun standard care, este, uh, care să fie respectat. Deci nu putem să știm cât de stabil va răspunde o țară în fața unei crize. Este o chestiune atât de importantă care este atât de neglijată încât dacă cineva mă întreabă ce poate face bugetul european în situația unei crize, criză Păi, uh, răspunsul meu uh, ar trebui să înțeleagă guvernele în ce situație sunt înainte de a putea, uh, a putea spune noi ce se întâmplă într-o situație de, de, de criză. În loc să ne uităm la bugetele anuale, ar trebui să ne uităm la stabilitate pe termen lung, la un comportament contraciclic, cum putem să ajungem la un comportament contra, contraciclic dacă fiecare investiție este considerată a fi uh, o cheltuială. Haideți să ajungem acum la bugetul european și la stabilizare. Dacă bugetul european ar trebui să fie implicat în stabilizarea economică, din punctul de vedere al stabilizării economice, micro, macrofinanțele ar trebui să rămână la atitudinea SM. Bugetul european este mic și ar trebui să fie creat ca un instrument de investiții. Este o problemă acum faptul că trebuie să ne reinventăm, trebuie să ne gândim că în timp de 30 de ani în PAC am tot discutat reformarea acestei politici a direcțiilor, a plăților directe și nu am reușit să facem nimic a durat atât de mult încât să reformăm puțin plățile directe. Deci nu știu. Poate nu par foarte optimist, însă uh, sunt uh, trebuie să înțelegem că este un buget destul de rigid, care nu prea răspunde, nu dispune de prea multe instrumente, fondul de solidaritate, fondul de adaptare la globalizare, există inițiativa privind combaterea somajului în rândul tinerilor. Însă, această inițiativă s-a realizat Uh, prin transformarea angajamentelor de uh, creditelor de angajament în adevărate uh, credite de plată. Însă, ce se întâmplă dacă se, deci luăm banii dintr-un viitor care nu există pentru că nu, se, nu, nu pot fi transferate fonduri? de la o categorie, de la o rubrică la alta. Dacă nu dispui de rezervă în momentul uh, respectiv, indiferent de instrumentele de flexibilitate uh, prevăzute, nu ai ce să faci în mod concret. Sunt lucruri la care nimeni nu, nu s-a gândit și sunt chestiuni la care toată lumea trebuie să se gândească când discutăm despre uh, stabilizarea. Uniunea Europeană poate, bugetul european poate contribui la stabilizare a fost vehiculată ideea introducerii unei rubrici, însă haideți să fim precauți, să nu introducem o rubrică care promite mare acusare și apoi nu poate să facă nimic, pentru că există zona Schengen, frontiere, frontiere a cărui buget a fost o redus pentru a susține agricultura și când a venit criza n-au mai fost bani, un mare șoc și poate ar fi mai bine să evităm ideea introducerii unei rubrici care să rezolve lucrurile și care de fapt să se prăbușească la primul șoc. Ce putem face cu bugetul european? Dintr-o perspectivă macrofinanciară. Am pus trei argumente, puteți să le citiți. Există câteva elemente în zona euro, o facilitate pentru echilibrarea plăților, însă nu pentru zona euro. Există EFSM, ESM, însă Întrebarea este dacă aceste instrumente ar trebui să se regăsească în această zonă. Din punctul meu de vedere, ar trebui să se afle în exteriorul uh, bugetului european pentru a susține într-adevăr echilibrul plăților. Și apoi, stabilizare economică. Bugetul poate să-și aducă anumită contribuție, însă ar trebui să fie rezolvate câteva chestiuni care vor fi greu de rezolvat, pentru că schimbăm natura bugetului și pentru acest lucru este nevoie de structuri potrivite care ar putea să fie rolul pe care îl, uh, îl va putea juca. De exemplu, să întărim ESIF. Este de asemenea o stabilizare, pentru că investițiile ar trebui făcute în vederea îmbunătățirii rezilienței, să se concentreze mai mult pe crearea valorii și nu pe absorția fondurilor, toate aceste elemente creează o reziliență mai mare. Există studii care au prevăzut diferite con- uh, condiționalități care trebuie să fie respectate. Există un document de reflexie privind Uniunea Economică și Monetară care se referă la diferite posibilități pe care le putem folosi în uh, bugetul european sunt documente care, din păcate, uh, ne demonstrează că în Comisia Europeană nu toată lumea dialoguează între, între ei. Vedeți, fondurile structurale ESIF, am putea să avem o schemă de uh, șomaj european. Poate este posibil să creăm și un fond pentru zile dificile, însă pentru acest lucru este nevoie de un spațiu fiscal în uh, buget și va fi foarte greu să găsim spațiul respectiv dacă respectăm uh, religios uh, plafonul de 1%. Ce se întâmplă cu schema de protecție a investițiilor? Sunt uh, întrebări care se pun. Care este formatul? Cu ce instrumente? Ce prevederi? Și problema este că suntem foarte apropiați. Vom primi în curând propunerea pentru viitorul CFM și cât de departe putem merge cu această chestiune minunată. Nu știu care va fi propunerea făcută. Este posibil să avem o, un mecanism uh, asigurări de șomaj, dar avem problema diferitelor sisteme între, în statele membre. Și poate este adevărat că nu ar trebui să se afle în buget neapărat sau uh, fondul de rezervă pentru a, a, a, a pentru șocuri. Într-adevăr, este bine să putem reacționa cât mai repede posibil, însă ce se întâmplă dacă fondurile nu sunt suficiente? Uniunea Europeană oricum nu are, tot nu are dreptul să uh, contracteze credită și dacă bugetul este atât de limitat, trebuie să ne întrebăm cum putem să facem toate aceste chestiuni dacă bugetul nu va crește. Și nu auzim nimic din acest punct de vedere din partea Comisiei Europene, nu este nicio propunere de creștere considerabilă și cu toții motivele. Nu aș dori să mă refer la toate elementele importante pentru un buget dedicat zonei euro, aș dori să mă refer la un singur lucru. Poate nu ar fi o idee prea proastă dacă toate statele membre deci ar contribui cumva. Un, bugetul european ar putea să facă acest lucru. Nu prea cred că un buget dedicat zonei euro am, ar fi mai bine dacă am spori întregul buget care să acopere toate statele membre odată ce Regatul lui se va retrage, um, nu va mai fi o problemă atât de mare ca toate statele membre să adopte la un moment dat moneda euro sau să-și lege uh, moneda de moneda națională de moneda euro să fie integrată în sistemul de plăți într-un mod sau altul, astfel încât să se bucure de buget, de sprijin din bugetul european și însă ar trebui reformat în mod profund bugetul european și mă întreb dacă acest lucru este posibil acum. Ce facem cu acest 1%? Este cea mai importantă întrebare. Este un procent care va rămâne. Săptămâna trecută am participat la o întrebare unde cele spuse astăzi era uh, science fiction și vă asigur că noi aici vorbim limba chineză în comparație cu limba pe care vorbeam și de finanțe prezenți la întâlnirea săptămâna trecută. Vă mulțumesc. Note of, uh... Vă mulțumesc foarte mult, inclusiv uh, pentru această observație legată de această situație suprarealistă, dar acesta este mediul politic în care ne aflăm cu toții și în care se află și statele membre. Chiar și așa este o provocare să reconciliem obiectivele. Și acum vom da cuvântul comisiei. Îi mulțumesc lui uh, Jose Leandro de la direcția ECFIN pentru a ne spune ce ne va prezenta Comisia, atât în ceea ce privește CFM-ul, cât și Uniunea Economică și Monetară, pentru că așteptăm un pachet. Avem niște așteptări, cunoaștem care sunt constrângerile și sigur că puteți face comentarii și cu privire la ce ați auzit, dar să ne prezentați și ce urmează. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că ne-ați invitat uh, să comentăm pe marginea acestui subiect. Salutăm acest eveniment. Este o inițiativă de maximă importanță pentru noi, pentru că e important să continuăm discuțiile pe această temă, în special uh, când vorbim despre stabilizarea fiscală, care este un element cheie pentru definitivarea UEM. Această discuție nu are loc așa în gol. Au existat foarte multe rapoarte recente de-a lungul ultimilor ani care au făcut apel la crearea unei capacități fiscale pentru zona euro și în special o funcție de stabilizare fiscală. A existat raportul celor patru președinți, uh, coordonat de președintele Van Rompuy în 2012, apoi raportul celor cinci președinți, coordonat de președintele Juncker și publicat în 2015. A mai fost uh, documentul de reflexie al Comisiei, publicat în mai anul trecut și, în cele din urmă, dar nu în ultimul rând, a fost uh, rezoluția adoptată de Parlamentul European cu pe 16 februarie anul trecut, pe baza raportului bögere Beres. Și mai recent, ați auzit de la BCE, de la FMI, de la OCDE, ce au avut de spus uh, și cum au susținut uh, crearea acestei funcții de stabilizare macroeconomică pentru zona euro. În ceea ce privește rezoluția Parlamentului European, aceasta făcea apel la instituirea unei astfel de capacități fiscale. În plus față de mecanismul european de stabilitate și fără a aduce atingerea acestuia. Capacitatea fiscală, potrivit acestei rezoluții, ar trebui să includă un uh, cod de convergență care să se concentreze pe taxare, piața muncii, investiție, investiții, productivitate, coeziune socială și bună guvernanță. În al doilea rând, ar trebui să instituie un mecanism care să poată absorbi șocurile asimetrice și ar trebui să fie neutru în timp uh, și al treilea element al acestei rezoluții era că un astfel de dispozitiv ar trebui să poată absorbi șocurile simetrice care afectează simultan mai multe state membre. Așa cum s-a reamintit la început, rezoluția făcea un apel uh, la dezvoltarea ESM și transformarea acestuia într-un fond monetar european. Cred că există un consens larg, dacă nu chiar unanimitate, în rândul economiștilor și tot mai mult în rândul decidenților politici, că zona euro are nevoie de o funcție centrală de stabilizare. Și am să vă explic mai mult de ce credem că aceasta este o chestiune cheie pentru zona euro. Dar înainte de asta am să subliniez rapid elementele pe care le-am propus în decembrie anul trecut. Zona euro se confruntă cu o configurație foarte specifică. Avem uh, politica uh, unică monetară, care se poate concentra doar pe fluctuațiile agregate, cumulate, pe când politica fiscală este descentralizată și, în principiu, poate să răspundă doar la anumite șocuri specifice anumitor țări. Prin uh, Uh, intermediul stabilizatorilor fiscali normali de la nivel național. Este un aranjament care funcționează în vremuri normale. Totul este în regulă în perioade de normalitate, dar uh, o astfel de mm, situație este insuficientă în perioade de șocuri macroeconomice, așa cum s-a întâmplat în situațiile de criză. În astfel de situații, uh, stabilizatorii fiscali naționali pot fi cu ușurință copleșiți sub uh, influența presiunilor semnificative de pe piață, chiar și în acele state membre în care există aparent o poziție fiscală solidă. Vă reamintiți situația Irlandei și Spaniei în 2008, când a lovit criza. Aceste țări aveau o situație fiscală care era în conformitate cu regulile noastre fiscale. Când uh, ne confruntăm cu astfel de șocuri, precum cele din uh, 2010-2011, după cum, puteți, după cum poate vă amintiți, unele state membre s-au confruntat cu o prăbușire a veniturilor. Cam 2% din PIB în unele cazuri, între 2010 și 2011. Aceasta a dus la o deteriorare semnificativă a deficitelor bugetare. În unele cazuri, în uh, țările incluse în program, uh, PIB-ul a scăzut chiar cu 16%. Și în 2010 uh, creșterea a fost de minus 6% din PIB. Deci a existat un șoc fiscal semnificativ. Atunci când uh, avem de-a face cu presiunile pieței, sau când s-au confruntat cu presiunile pieței, multe țări uh, s-au angajat într-un proces de consolidare, ceea ce a dus la o politică fiscală prociclică. Tocmai asta am văzut în zona euro în perioada 2011-2015, perioadă în care situația sau poziția fiscală a întregii zone euro a fost uh, restricționată sau limitată și în această perioadă um, rezultatul a fost în mare parte negativ. Aceasta a agravat uh, șomajul și pierderile de productivitate care au venit odată cu șocul. Și acesta este cu siguranță unul uh, dintre motivele redresării foarte modeste din zona euro până anul trecut, mai ales dacă ne comparăm performanța cu Statele Unite. Într-adevăr, Statele Unite uh, s-au, uh, și-au, uh, recuperi, și-au recuperat uh, nivelurile de venituri de dinainte de 2011, pe când în zona euro a fost nevoie de încă patru ani până în 2015 pentru a reveni la nivelurile de dinainte de, de, dinainte de criză. Lipsa unei funcții de stabilizare fiscală centrală împovărează exagerat BCE-ul Astfel, BCE a fost obligată să aplice anumite măsuri neobișnuite pentru a-și îndeplini misiunea. Și arhitectura din zona euro este percepută de investitori uh, ca un uh, risc major de redenominare. Um, acest risc a fost uh, vizibil în uh, perioada crizei și a obligat uh, BCE să um, anunțe acele măsuri în 2012. Un alt motiv care a explicat performanța noastră slabă comparativ cu Statele Unite a fost și absența unei uniuni bancare complete și a, unor, și a unei uniuni complete a piețelor de capital. Facem progrese în această privință, dar mult prea lent. Am unificat supervizarea bancară și rezoluția bancară, dar nu au existat progrese în ceea ce privește discuțiile privind schema uh, unică de asigurare a depozitor și uh, instituirea unui mecanism de sprijin pentru fondul unic de rezoluție. Aceste două subiecte sunt uh, clar priorități majore pe termen scurt. Instituirea unei unități bancare complete uh, va îmbunătăți cu siguranță partajarea riscurilor private. Însă trebuie să fim atenți și să nu credem că este suficient. Există dovezi care ne arată că partajarea riscurilor în sectorul privat operează într-o manieră prociclică. În cazul șocurilor mari, în special, capacitatea sa de stabilizare se dovedește foarte slabă. Așadar, tocmai în aceste perioade de șocuri mari, uh, Uh, este nevoie de funcția de stabilizare pentru că partajarea riscurilor în sectorul privat este mai eficientă atunci când lucrează mână în mână și este sprijinită de partajarea riscurilor în sectorul public. În mod clar, o funcție centrală de stabilizare nu ar trebui și nu ar fi prima linie de apărare. O primă linie de apărare ar trebui să fie ar trebui să fie o piață funcțională uh, a capitalului. Și atunci uh, absorpția riscurilor și a șocurilor ar funcționa uh, considerabil. De aceea trebuie să um, consolidăm și să creăm această uniune a piețelor de capital. O a doua linie de apărare ar fi politici fiscale solide, puternice, care să asigure constituirea unor tampoane fiscale în vremuri bune, care să contribuie la rezistența la șocuri. Și apoi vine și a treia linie de apărare în care ar trebui să intre în discuție această funcție centrală de stabilizare. Înainte de ultima linie de apărare, care este ESM, Mecanismul European de Stabilitate, care se întâmplă în cazul uh, unei lipse de acces la piață. Este important să subliniem că stabilizarea actuală nu este doar un instrument eficient pentru împărțirea riscurilor, este cruciale și pentru reducerea riscurilor pentru întreaga zonă. Pe baza experienței programelor, reducerea probabilității unui ESM sau a unui program viitor uh, FM ar fi uh, benefic atât pentru țările debitoare cât și pentru cele creditoare. Care sunt principiile directoare ale unei, unui astfel de proces de stabilizare? pe scurt, nu ar trebui să ducă la transferuri permanente, ar trebui să minimizeze pericolele morale și nu ar trebui să, uh, să uh, dubleze uh, rolurile ESM slash FME ar trebui să se realizeze în cadrul legislației uh, Uniunii Europene și ar treb- accesul la stabilizare ar trebui să fie strict condiționat de îndeplinirea unor criterii clare și politici solide și continue. Și, în fine, ar trebui să sprijine conformarea cu regulile fiscale. De fapt, funcția de stabilizare poate fi instituită în așa fel încât să consolideze conformarea cu regulile fiscale. Aș vrea acum să vă prezint uh, rapid pachetul propus în decembrie. Printre altele, președintele, puteți să săriți această parte pentru că știm uh, ce este cu pachetul din decembrie. Asta ca să folosim uh, în mod optim uh, timpul scurt pe care îl mai avem la dispoziție. Dar ce am să vă spun, uh, o să vă dea așa o avantpremieră a ceea ce va veni mai târziu. Deci am propus idei despre cum ar putea fi creată această funcție de stabilizare pe trei componente. O linie de lichiditate din partea Fondului Monetar European, care să acorde împrumuturi garantate din bugetul european. O a doua componentă care ar consta în sprijin de la bugetul european și o a treia componentă care ar trebui să fie un fel de mecanism de asigurare bazat pe contribuții voluntare din partea statelor membre. Această a treia componentă ar fi uh, creată în timp. Asta ca să vă faceți o idee de cum vedem noi lucrurile. Care ar fi criteriile de eligibilitate și criteriile de activare? După cum am spus, accesul la funcția de stabilizare ar trebui să fie strict condiționat. Deci ar trebui să existe criterii de eligibilitate stricte și numai statele membre care respectă cadrul de supraveghere european în perioada care precedează șocul ar fi eligibile să aibă acces la această funcție. Astfel s-ar evita acele pericole morale și uh, s-ar oferi stimulente suplimentare pentru conformare mecanismele de declanșare sau de activare ar trebui să fie hotărâte dinainte, adică să fie predefinite. De exemplu, ar putea lua forma unor abateri uh, importante de la um, criteriile sau obiectivele de ocupare. Dar odată ce criteriile de activare sunt îndeplinite, sprijinul ar trebui să fie acordat automat. Ar trebui să fie un mecanism credibil și o astfel de funcție de stabilizare ar trebui să aibă capacitate de împrumut ca să aibă suficiente resurse în orice moment dat. Deci noi vom face propuneri uh, în această direcție în luna mai. Credem că a venit momentul să acționăm. Va fi o negociere dificilă, dar Credem că există această oportunitate și este urgent să definitivăm Uniunea Monetară în această privință. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult! O argumentație foarte convingătoare cu privire la nevoia de a avea această funcție de stabilizare. Sigur, acest lucru are un um, semne întrebare esențială, cum să îndeplinim acest lucru. Bineînțeles că vor apărea și întrebări. Cred că se pune și problema dimensiunii, amplorii. Și sunt interesate de spunea și doamna Reghin, cu, domnul Reghin cu privire la faptul că poate să fie o facilitate, un fel de cadru uh, un fond. Nu știu dacă vă gândiți la acest lucru, dacă se va fi vorba de subiecte total diferite când e vorba de resursele care vor fi alocate pentru un astfel de mecanism, dar haideți să începem cu membrii noștri. Domnul Albrecht este primul vorbitor. We will, uh, you are, you are He left. So, a plecat. Thomas left as well. A plecat și Toma. Mr. Kerman, please. Mr. Kerman, te rog. Mr. Hayes, yes. Vielen Dank, Herr Präsident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să-mi cer scuze, în primul rând, pentru că tocmai vin de la o altă comisie. Dreptul mare nu am putut să asist la toate intervențiile de astăzi, dar îmi permit totuși să iau și eu cuvântul am, am uh, studiat acest subiect și trebuie să recunosc că, în teorie, toate aceste chestiuni pot fi discutate, însă am asistat la o practică, la o realitate de mai mulți ani care ne demonstrează contrariul. Și putem să enumerăm diferite detalii. De exemplu, ESM a fost introdus în mod expres ca o instituție, ca un element temporar, ca o măsură cu caracter extraordinar de care am avea nevoie doar într-o situație extraordinară și care urma să fie desfințată când, din momentul în care nu va mai fi nevoie. Ei bine, acum această instituție, SEM, urmează să fie transformată într-un fond monetar european și mă întreb ce se întâmplă. Uh, cred că ceva nu s-a desfășurat bine sau ce... și Um, ni se spune în același timp că moneda euro a fost o poveste de succes. În același timp trebuie să fie salvată tot timpul. Deci ceva nu se potrivește și nu se potrivesc multe uh, lucruri. Există anumite norme, există tratatul de la Maastricht și de mai mulți ani lumea nu a mai uh, nu a mai numărat de câte ori a fost încălcat tratatul de la Maastricht. Au existat uh, reguli care deveneau mai stricte. Și din uh, primul an în care aceste norme mai stricte ar fi trebuit să fie respectate, au fost ignorate. Am impus reguli pentru, pentru sectorul bancar și imediat ce au fost adoptate în Italia, unde ar fi trebuit să fie respectate, au fost călcate în picioare cine acum, uh, cine afirmă că acum sunt adoptate reguli care vor fi respectate cu sfințenie, nu știu dacă mai este credibil. Drept urmare, mie mi se pare principial că este un lucru greșit să avem această orientare înspre trecut și nici în, nici în teorie lucrurile nu sunt corecte. Este logică dacă se introduce un sistem de, un fel de sistem de asigurări. Cei care încheie o poliță de asigurare vor avea un alt comportament. Este un lucru profund uman, nu ține de uh, poporul din care faci parte. Uh, este clar că dacă știi că ai încheiat o poliță de asigurare, accepti uh, mult mai ușor uh, și te comporți uh, într-un mod mai riscant decât dacă nu ai avea polița de asigurare respectivă. Se, este o idee care va fi contraproductivă regulile de care am avea nevoie sunt prevăzute în tratatul de la Maastricht. Este tratatul de la Maastricht ar trebui să-l acceptăm. Nu trebuie să introducem noi reguli, ci trebuie să revenim la respectarea acestui tratat. Yes. Domnul Hayes. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. N-am să comentez pe marginea coment prezentării Ah, Excelente din partea reprezentantului Universității din circumscripția mea și vreau să mulțumesc uh, domnule profesor pentru observația sale, dar vreau să mă refer la faptul că nu știu, poate mă înșel eu, dar politicianul din mine îmi spune că nu există în acest moment niciun fel de poftă de schimbare a tratatelor și mi se pare că pe baza analizei pe care ați făcut-o cu privire la capacitatea fiscală, ar fi inevitabil să se facă o schimbare a datatului, dar nu cred că în acest moment nu ex- că există voință politică în acest sens. Nu are există vreun pic de încredere că se va obține sprijinul uh, necesar pentru acest lucru? M-ar interesa părerea dumneavoastră. Și ce mai e interesant de aflat din partea domnului uh, Nunes Ferenc. spunea că important este sistemul de gestiune care trebuie să fie bun și nu ne-am concentrat suficient de mult pe acest lucru, pe arhitectura actuală, modul în care percepem lucrurile e foarte de la un stat membru la altul. Și nu prea există încredere în progrese dacă nu reușim să avem standarde comune în ceea ce privește uh, sistemele de gestiune și ați vorbit despre chestiuni legate de buget și tot menționez asta și aici. Când vorbiți despre acest, acest 1% sacru, dacă vrem să umplem lacunele care vor apărea ca urmare a ieșirii Regatului Unit și vrem să avem un buget consecvent în viitor, trebuie să rupem acest, um, acest procent ortodox 1%. Acest sistemul pe care îl avem în prezent, indiferent ce se va întâmpla în viitor, dar în contextul acesta nu cumva ar trebui să folosim bugetul pentru a avea reforme publice mai ample, sistematice în statele noastre, nu doar uh, un stimulent pentru buget în sine, ci și în scopul atingerii echilibrului de care vorbeați pe partea de bună gestionare. Bugetul în sine trebuie să devină un motor uh, iar uh, abordarea aceasta consecventă să fie uh, mai amplă. Orice reformă a sectorului public reprezintă un, un demers costititor, dar duce la schimbarea pe care vrem să o vedem. Și trebuie să folosim bugetul, care este foarte diferit în acest domeniu, pentru a face niște reforme uh, publice mult mai ample pentru a vorbi despre acea situație foarte bună la nivel național pe care ați menționat-o. Mulțumim, Ingeborg Gressle. Vă mulțumesc. Am și eu îndoieli în legătură cu cât de bine se potrivesc toate intervențiile la care am asistat astăzi. Aș dori să-l întreb pe domnul Regling ceva privind uh, riscul uh, moral. Este ceva care ne preocupă pe noi germani, care avem impresia că trebuie să plătim pentru cioabele uh, sparte de alții, și, așa mai, și care este părerea dumneavoastră și aș dori să aflu din partea dumneavoastră cum uh, considerați, uh, cum priviți acțiunile BCE și efectul acestora până acum? Au contribuit la uh, găsirea unor soluții sau doar la amânarea rezol- găsirea acestor soluții? Și tot nu știu, nu știu cum să prezint acest pachet electoratului meu, însă Cred că voi găsi o posibilitate să prezint acest pachet dacă eu voi fi convinsă. Apoi, a doua întrebare se referă la legătura între bugetul european și zona euro. Aș dori să aflu din partea Comisiei Europene cum vede ea pe viitor fondurile structurale. Care sunt măsurile propuse de Comisia Europeană pentru a desfința anvelopele naționale de, care exista până acum, care permit statelor membre să facă cu fondurile respective ce doresc până la, până la urmă. Și această neintegrare a bugetului european în, într-o viziune mai completă este, mă îngrijorează în mod profund și aș dori să știu care sunt intențiile Comisiei Europene pentru viitorul buget european, ținând seama că există totuși o procedură de codecizie. Poate alte, o altă autoritate bugetară ar avea alte uh, intenții și poate până la urmă va, totul va ieșua uh, pornind de la Comitetul Regiunilor sau de la Ministerele de Economie care, econ, pentru Economie, care sunt obișnuite să cheltuiască aceste fonduri așa cum își doresc. Deci există o contradicție, un conflict între lumi diferite și aș dori să știu cum s-a gândit Comisia Europeană să rezolve aceste conflicte. Mulțumesc, domnul Mureșan. Vă mulțumesc foarte mult. M-am așezat în colț. Am uh, câteva întrebări ca urmare a prezentărilor oratorilor nostru. În primul rând, care e relația pe care o vedeți între noua capacitate fiscală și bugetul pentru zona euro și bugetul actual pentru Uniunea Europeană? Ați putea să detaliați un pic pentru că la no comisia noastră din Parlament ne preocupă foarte mult unitatea bugetului, mai ales în ultimii ani am văzut că sunt tot felul de fonduri fiduciară pentru Africa, Madad, facilitatea pentru Turcia, care sunt în afara cadrului de guvernare și există preocupări legate de unitatea bugetară. Apoi, dimensiunea acestei uh, capacități fiscale și cum să fie finanțată. Au fost în câteva de prezentări o serie de elemente în acest sens, dar m-aș bucura să detaliați un pic. Câți bani credeți că s-ar uh, aloca, care ar fi sursele de finanțare și ce rol întrevedeți pentru Parlament în guvernanța unei astfel de capacități uh, fiscale pentru bugetul zonei euro. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Opreți vă puțin, domnule președinte. Am crezut că mi a dat cuvântul. O să vorbiți, dar nu acum. Avem o listă. Mrs. Maletic. Thank you very much. Doamna Matevici. Mă mulțumesc foarte mult. Mă bucur foarte mult, domnule Nunez, că ați vorbit despre rețele și importanța gestionării activelor și pasivelor, dar mereu trebuie să ne gândim la partea de bunuri nefinanciare și să transmitem statelor membre mesajul că trebuie să gestionăm activele și fără aceste elemente de active nefinanciare care sunt uh, incluse. E important uh, de văzut acest lucru la nivel de Uniunea Europeană, fiecare stat membru, um, dacă cifrele cresc sau scad, pentru că arată cumva o dezvoltare durabilă. Însă mesajul dumneavoastră este important pentru că ați spus că um, cu un buget mic la nivel de Uniunea Europeană nu putem să rezolvăm toate problemele, ne trebuie sinergii cu bugetele naționale și cum putem să avem astfel de sinergii, mai ales când vorbim despre capacitate bugetară, și cum uh, au întrebat și colegii mei, a spus că pragul acesta de 1% este o religie, dar am văzut că Comisia Europeană propune 1,1x și deci la Parlamentul European avem 1,3. Deci e clar că avem nevoie de această creștere, dar oare e destul pentru capacitatea bugetară și uh, doamna profesor Agnes ne-a spus că uh, această capacitate bugetară ar trebui să se concentreze mai mult pe zona euro. Însă nu putem să avem o zonă euro puternică fără state membre puternice în afara ei care să meargă într-o convergență pentru că ne trebuie și o piață internă puternică. Lucru important și pentru statele din interiorul zonei euro. Totul este legat. Deci cum funcționează lucrurile în acest context? Și o întrebare pentru profesorul Fabrini. Ați menționat că ar trebui să evităm transferurile între state. V-ați uh, referit la un anumit tip, uh, condiționale sau necondiționale. Vrem să ne spuneți mai multe. Mulțumesc. Mulțumesc, Pervanș Beres. Mulțumesc, o să vorbesc în franceză. Vă mulțumesc pentru aceste contribuții. Aș dori să mai pun două, trei întrebări. În primul rând că domnul Regling a spus că regulile actuale permit uh, să se reacționeze la un șoc simetric, lucru care s-a constatat în perioada 2009-2010 și în acest sens și Agnès Benassi-Curie a afirmat că normele din prezent uh, sunt um, suficiente. Nu ne trebuie prea mult în plus. Eu cred că nu înțelegem la fel lucrurile, nu? Am citit le istoria mie, mi se pare că um, în 2009-2010 Uh, pentru a preîntâmpina uh, șocurile simetrice, marja de manevră de atunci a dus uh, la o situație în care uh, Comisia a numit această criză ca fiind una pe care ne-am uh, creat-o noi înșiși în perioada 2011-2012. Nu cumva în acest context ar trebui să revizuim aceste reguli. Atunci Apoi, în, um, în ceea ce privește ce spunea domnul Nunez Ferrer, nu sunt de acord cu tot ce spuneți, însă e un lucru asupra care nu ne aplecăm destul, modul în care statele membre gestionează propriile bugete. Sunt de acord cu dumneavoastră. Am înțeles asta în sfârșit în Grecia atunci când uh, am trimis un grup de lucru, un task force, să le explice grecilor cum să gestioneze bugetul și finanțele publice. Însă, trebuie să tragem toate învățămintele, ceea ce înseamnă că regulile guvernanței, impactul de stabilitate nu sunt bune, că nu se uită la indicatorii corect sau nu subliniază elementele bune care trebuie supravegheate în uh, finanțele publice ale statelor membre și că trebuie să fim serioși când vorbim despre ideea faptului că bugetul Uniunii Europene trebuie să susțină o capacitate administrativă în statele membre. Aici, în urmă, mergem foarte mult în urmă, pentru că punctul de plecare este că capacitatea administrativă pe care o finanțează Uniunea Europeană pentru statele membre este percepută la nivel de Consiliu în mod clasic ca un fel de um, un buzunar unde riscul de corupție este foarte mare. Dar cum uh, rezolvăm această problemă? Apoi, Klaus Regling. Vreau să vă întreb și eu din nou uh, cu privire la această funcție de stabilizare legată de ceea ce a spus Comisia. Acum nu știu dacă ce se va prezenta, va fi rezultatul final pe 29 mai, um, asta depinde, dar mie mi se pare că încă n-a trecut prin toate funcțiile ca ale tuturor uh, comisarilor, secretarilor general, președinților de comisie și mai departe. O să vedem. Dar dacă așa stau lucrurile, atunci uh, există o legătură cu un rol pentru ESM care este foarte dinamică. Dumneavoastră, cum um, înscrieți evoluția instituției dumneavoastră în acest context? Și aș mai dori să mai adaug două lucruri după ce am ascultat pe oratoriu. Pe de-o parte, dacă am trăit într-o lume ideală, cred că majoritatea oratorilor noștri ar recunoaște că cea mai bună funcție de stabilizare ar reprezenta o, o prestație de șomaj minimă. Eu și cu domnul Böge n-am reușit să cădem de acord asupra acestui subiect, Sunt, este controversat, dar ă, lăsând la o parte toate obstacolele, dacă întrebăm experții, cadrul de stabilizare optim n-ar fi cel al unui uh, nivel minim de prestații de șomaj și, până la urmă, trebuie reamintit că dacă vrem să transformăm um, mecanismul european de stabilitate într-un fond monetar european, e bine, e o bătălie care deja a fost dusă de cei care sunt uh, pentru această transformare. Uh, eu am făcut deja această concesie lui Raymond Böge, nu are rost să dau înapoi, însă asta nu înseamnă că, nu, că putem să facem un copy-paste după um, FMI pentru FME, pentru că sunt mai multe elemente care sunt uh, foarte diferite, și anume nivelul de integrare, cadrul democratic de elaborare, condițiile economice și politice nu sunt aceleași uh, pe planeta unde uh, activează femeiul și în, uh, în zona euro. Apoi, articolul 4 din FMI cu privire la situația statelor nu poate să fie transpus în cadrul european pentru că atunci uh, s-ar încălca uh, tratatul care um, încredințează Comisiei uh, supravegherea bugetară a statelor membre. Și apoi mai apare un lucru care nu apare în dispozitivul FMI. În Europa avem un instrument solid de supraveghere a piețelor financiare care se învârte în jurul BCE și acest lucru se face prin SSM și prin uh, SRF. Și deci să nu ne gândim că dacă facem o transpunere chiar va fi una identică cu ce se întâmplă la femei. Asta vreau să mă refer, asta vreau să spun uh, referitor la cele spuse de domnul uh, și să aduc un element la dezbatere. Acum Raymond Boghe. Mulțumesc. Uh, sunt tentat să răspund colegei mele care am făcut, uh, care i-a venit și eu în întâmpinare când am uh, lucrat la raportul nostru comun și am făcut mai multe concesii. Și cred că avem în fața noastră câteva elemente importante. Și aș dori să spun ceva în legătură cu prima intervenție. În urmă cu 14 zile am avut un, uh, un eveniment uh, organizat cu Camera de Comerț din Flensburg la granița cu Danemarca, la care a participat și un, econ- un economist din Hamburg, care, în contextul vecinătății cu Danemarca, a afirmat că exemplul Danemarcii ne demonstrează că o bună funcționare a pieței interne este posibilă și în absența uh, unei monede unice. Eu am îmi aduc aminte ce, s-a, ce se întâmpla în anii 70, uh, turbulențele uh, valutare de peste tot, o apreciere, o depreciere în același timp a altor monede uh, și acesta, acesta a fost motivul pentru planul Werner și ce a urmat după aceea. Și poate nu este, poate este o comparație irelevantă, dar avem nevoie de o politică proactivă când vine vorba de gestionarea provocării a, a, fenomenului migratoriu. Datorită încăpățânării unor state membre care au refuzat să accepte un mecanism de, de criză, s-a ajuns la situația în care anumite state membre, deci Uh, Franța și alte state au spus că nu avem nevoie de un mecanism comun de, pro- de protejare a frontierelor când am discutat uh, tratatul de la Lisabona. Și apoi când au apărut situații ne- neprevăzute într-o lume globalizată, care aduc cu sine, o lume globalizată care aduce câteva riscuri cu sine și înseamnă că nu suntem pregătiți. Uh, Astăzi avem o facilitate de, pentru echilibrarea plăților și pentru statele care nu au uh, moneda euro. Deci, cred că întreg sistemul trebuie să devină mai rezilient și pentru acest lucru trebuie să fim precauți și să semnalizăm lumii externe că acționăm cu toată hotărârea pentru a ne apăra principiile, valorile, pentru a apăra piața internă, moneda euro care este euro, cu toate consecințele. Este o remarcă preliminară. Și continuând cele spuse de Pervonș, aș dori și eu să-l întreb pe domnul uh, Regling și pe doamna Benasichere în legătură cu această capacitate fiscală. În mod evident există diferite modele posibile, însă se pune întrebarea cum le finanțăm. Dintr-o perspectivă de procedură bugetară, aș putea să spun că, desigur, este posibil să avem abordare bazată pe contribuțiile statelor uh, membre, să avem venituri uh, uh, alocate în cadrul financiar multianual, ceea ce ar permite introducerea uh, Um, cooptarea și parlamentelor uh, uh, naționale și garantarea unei metode parlamentare la toate uh, nivelurile necesare. Am include și Parlamentul European. Ar fi o posibilitate. A fost amintit și un model bazat pe un sistem de asigurări și în raportul nostru de, din, urmă de, din urmă de un an nu am convenit asupra unui model de Uh, asigurare de șomaj, însă a spus că un asemenea uh, model ar trebui să, uh, pre, să clarifice, să, preci, să precizeze modelele de sursele de finanțare să fie neutru din punctul de vedere al bugetului european. Acesta a fost compromisul pe care l-a convenit în urmă cu un an, prin care dorim să, dorim să transmitem acest mesaj foarte clar, că ne dorim o situație foarte stabilă. Însă, în intervenția domnului Regling am văzut că amintește uh, posibilitatea ca ESM să dea anumite credite în condiții mai favorabile și dacă este să mă uit la avizul celor 14 oameni de știință, se regăsesc uh, aceste reflexe, modelul asig- asigurărilor, dar și modelul SM FME și ce am discutat noi în raportul nostru a fost și problema condițiilor care trebuie să fie respectate și ajungem astfel foarte rapid la uh, tema recomandărilor specifice pentru fiecare țară în parte, o temă în care și uh, fondurile de coeziune dintr-o dată devin relevante și uh, contribuția acestora la stabilizarea economiei și monedei. Și există aici o legătură și cu un alt subiect amintit de domnul Lunes Ferrer privind gestionarea bugetară a conturilor curente de către statele membre. Dacă am cer așa ceva tuturor statelor membre, uh, am deschide o dezbatere spinoasă, dar cred că necesară. Și ajung în acest context la ceva care se regăsește în raportul nostru, un cod de convergență cu anumite, cu anumite condiții, cu o, gest, o gestiune sănătoasă a finanțelor publice care să devină o condiție pentru diferite contribuții financiare. Mulțumesc! Mulțumesc, oh. Jean Arti. Mulțumesc, Jean Arti. D'abord, je voudrais vous dire que je suis confus de ne pas avoir été là pendant la première. Mulțumesc. Îmi cer scuze că nu am participat la prima oră de discuții. Am avut uh, un alt angajament pe care nu am putut să-l mod și mulțumesc lui Sifrid Mureșan că m-a înlocuit. Discutăm aici despre un subiect extrem de important și anume guvernanța zonei euro. Am trecut la moneda unică ca urmare a de- valorizărilor competitive care puneau în pericol piața unică. Riscam uh, să creștem șomajul în Europa și să afectăm creșterea. Am reușit uh, să creăm o bancă centrală europeană, dar pe de altă parte am lăsat guvernanța economică statelor membre. Pe de o parte avem o politică monetară unică, dar pe de altă parte avem uh, politici economice naționale care se adaugă una peste alta și nu avem uh, posibilitatea să creăm acel mix politic uh, așa cum se întâmplă în Statele Unite. Nu îmi dau seama cum putem să rezolvăm această problemă cu o linie în bugetul Uniunii Europene. Există totuși o specificitate a zonei euro. Când a trebuit să creăm mecanismul european de stabilitate financiară, când a trebuit uh, să prevedem capitalul necesar, nu cele 28 de state membre au participat la uh, dotarea cu capital, ci țările din zona euro, când a trebuit să împrumutăm mai multe sute de miliarde de euro în mecanismul de stabilitate, nu cele 28 de state membre au dat o garanție, ci țările din zona euro. Și aceasta creează o responsabilitate calitate deosebită care va trebui să ne um, determine să asigurăm o mai mare robustețe a gestiunii. Roberto crea, crease de altfel o misiune de asistență pentru Grecia, dar din când în când am putea să-i tachinăm pe colegii noștri greci atunci când, uh, dau uh, în judec- când îl dau în judecată pe responsabilul Institutului de Statistică care a dezvăluit cifrele. Acum, sigur, uh, avem un destin comun și atunci haideți să prezentăm conturile publice. Nu pentru că conturile publice sunt considerate sincere din punct de vedere suveran, pentru că cred că din când în când ar trebui să avem niște relații mai viguroase și uh, să înceteze să-l mai dea în judecată pe domnul uh, Georgiu, care a trebuit să se refugieze la Washington pentru a scăpa uh, jurisdicția autorităților grecești. În acest context, care poate fi rolul Parlamentului? Păi, tratatele ne împiedică să mergem într-o direcție sau alta, dar la un moment dat va trebui să spunem care sunt măsurile ce trebuie instituite, va trebui să sesizăm uh, opinia uh, publică și va trebui să facem apel la șefii de state și de guverne pentru ca tratatele să fie uh, modificate, pentru că avem o idee legată de cum ar trebui să arate guvernanța zonei euro. Ultima întrebare este pentru Klaus Regling. M-am uitat la textul intervenției sale și am găsit acolo o observație foarte interesantă. Uh, dumnealui uh, ne invită să aruncăm o privire la bunurile publice. Se vorbește despre protecția frontierelor externe, un sistem de apărare comun, măsuri pentru climă. Dacă integrăm aceste bunuri publice în bugetul european, domnule Regling, nu ar fi momentul uh, să ne gândim că se întâmplă asta pentru că statele membre nu mai au capacitatea să facă acest lucru la nivel național și nu cumva ar fi o ocazie să invităm statele membre să transfere la bugetele europene cheltuielile uh, alocate pentru aceste teme la nivel național. Și asta ne-ar permite să avem un buget european care să progreseze considerabil fără ca datoria publică în uh, Uniunea Europeană să crească. Mulțumesc! Oh, finally, couple of questions. Vă mulțumesc. Am și eu câteva întrebări pentru invitații noștri. Plecând de la consensul larg, potrivit căruia dispunem de multe instrumente, însă ce ne lipsește este un instrument de, macro, de stabilizare macroeconomică pentru șocurile asimetrice. Din acest punct de vedere, sunt cu totul de acord cu cele spuse de domnul uh, Regling și de reprezentantul uh, Comisiei. Apoi, așa cum a spus doamna Beres, m-aș referi, m-aș referi la cele spuse de domnul Regling, că există un spațiu de manevră pentru a reacționa șocurilor simetrice Însă a fost interesant să vedem ce s-a întâmplat în, începând cu anul 2011, când am creat un mecanism de absorție a șocurilor, pe de-o parte datorită lipsei unor instrumente de prevenire și pe de altă parte dator, datorită efectului Dovil. Crearea riscului de redenominare, pe care nu ar trebui să uităm și această combinare a efectului dovil și uh, consolidare fiscală prociclică a fost unul din factorii ai reducerii veniturilor care au demarat, au declanșat a doua uh, rece- uh, recesie economică și faptul că uh, PIB-ul european și-a revenit atât de târziu în comparație cu cel american. Pentru că noi nu am, disp- nu am dispus de instrumentele necesare. Deci am avut în primul rând Dovil și consolidarea fiscală și pentru a corecta ce s-a întâmplat după aceea, am avut uh, whatever it takes al lui Draghi și flexibilitate. Și ambele chestiuni au creat probleme pentru că am uh, folosit la maxim politica monetară și cea fiscală și uh, și dacă este să înțeleg eu bine cele spuse de comisie, dacă am fi dispus de un instrument de prevenire macroeconomică, am fi putut evita atât dezastrul de la dovil urmat de austeritate, dar și folosirea în mod uh, extrem a politicii monetare și a cele fiscale pentru a răspunde acestei crize. Și dacă acest lucru este adevărat și dacă într-adevăr există un consens pe marginea acestei analize. Cred că există două probleme și aici uh, mă adresez domnului uh, Regling și uh, comisiei domnului Leandru. În primul rând, dacă ne dorim să evităm efectul Dovil, este esențial să înlăturăm orice element care ar putea deschide sau ar putea crea un, o stare de tensiune nenecesară pe, pe piață, chiar dacă acest lucru ar fi, ar fi util pentru disciplinarea, pentru efectul de disciplinare adus de, de, de piețe. Este în linia raportului celor uh, patru economiști și este motivul pentru care acest argument nu mă, nu mă convinge, pentru că pare uh, să susțină că este este un schimb între marja fiscală națională și disciplina impusă de piețe. Mie mi se pare că ar trebui să avem uh, o abordare opusă, să cerem, să ne îndreptăm înspre o convergență mai mare, uh, condițional, condiții pentru a ajunge la o condiție, dar, uh, la această convergență, dar și stimulente pentru a ajunge la o convergență mai mare. Și atunci, întreb Comisia, ce înțelegeți prin uh, transformarea acestor uh, discuții în unele mai uh, previzibile? Într-adevăr, există posibilitatea restructurării datoriei suverane în ESM și ar fi o greșeală să o introducem o obligativitate sau să transformăm datoria publică într-o categorie uh, Uh, de o importanță mai redusă este ceva care nu ar funcționa pentru că nu ar fi niciodată acceptată de statele membre. Atunci, însă, atunci ar fi util dacă am avea un proces mai ordonat, mai structurat, dacă este nevoie de o restructurare a datoriei suverane. Însă, care este diferența între o mai bună predic- uh, previzibilitate și o profeție care se auto-îndeplinește până la urmă? A doua întrebare. Care este părerea dumneavoastră, domnule Regling, vis-a-vis -vis de posibilitatea ca ESM să găzduiască o nouă capacitate fiscală pentru stabilizare macroeconomică? Cred că este o cale de urmat promițătoare, pentru că dacă nu sporim în mod uh, semnificativ bugetul, cred că va fi foarte dificil să fie respectate funcțiunile listate de reprezentantul Comisiei în uh, uh, pornind de la bugetul uh, actual. Este posibil acest lucru dacă nu mai finanțăm celelalte politici europene. Este imposibil, pentru că există această lacună între implicațiile radicale aduse de, de analiza Comisiei Europene. și propunerea concretă cu care probabil va veni Comisia Europeană. Și în această condiție, oare are rost să contopim o asemenea funcțiune în, să incorporăm o asemenea funcție în buget pentru statele particip, care vor participa cu o un mecanism de protecție, un fond de garantare din partea ESM. Însă pentru acest lucru, oare nu trebuie să, să incorporăm cu totul ESM în cadrul comunitar și eu nu înțeleg, nu, nu, nu-mi dau seama dacă chiar asta se, se întâmplă sau se va întâmpla. Pentru că statele membre au spus că trebuie să lucrăm în primul rând la conținut și apoi să vedem care va fi temeiul juridic uh, ales. Uh, articolul 352 a fost propus de comisie, dar uh, și Comisia susține acest lucru, dar susține și o metodă de lucru interguvernamentală sau doar în sânul zonei euro. Deci, cred că a venit timpul să luăm o decizie. Și temeiul juridic va fi esențial pentru a conferi un grad de stabilitate mai mare unei asemenea funcții fiscale în dezvoltare. Chiar dacă destinația ar fi 113, pentru a împăca toate celelalte lucruri, să ne ocupăm de frontiere, de uh, apărare, fonduri structurale, agricultură, cercetare, plus, plus, plus. Uh, am avea dificultăți chiar și dacă am ajunge la un buget european de 1,3% din PIB. Însă alf, nu ar fi posibil dacă nu am integra ESM în uh, dreptul comunitar. Deci avem o sumedenie de întrebări pentru vorbitorii noștri. Domnule Reglin. Da, am la dispoziție o oră, nu? O să încerc să răspund cât mai repede posibil. Au fost adresate o serie de întrebări foarte diferite. Doamna Gresle m-a întrebat în legătură cu riscul moral. Nu cred că există vreo problemă din acest punct de vedere vis-a-vis -vis de programele SM. Condiționalitatea este gândită tocmai pentru a preveni riscul moral. Condiționalitatea a fost atât de dură, unii spun că este prea dură, putem să purtăm o discuție, desigur, însă spunem foarte clar că niciun guvern nu <laughs> nu va fi tentat să ceară un împrumut ESM. Și apoi, când este vorba de o adăugare posibilă a unei capacități fiscale, trebuie să există un fel de condiționalitate sau criterii de uh, uh, eligibilitate pentru a rezolva această problemă. Nu cred că este cazul să discutăm politica BC astăzi, pentru că atunci aș avea nevoie de două ore, nu doar de o oră. Mai mulți dintre dumneavoastră m-ați uh, întrebat cu în legătură cu capacitatea noastră uh, și capacitatea fiscală, care ar trebui să fie uh, relația între bugetul european și asemenea capacitatea fiscală, totul depinde de cum va fi organizată. Există diferite instrumente, posibilități care ne permit să ajungem la o stabilizare macroeconomică. O serie dintre acestea au fost menționate, un fond pentru zilele dificile, care trebuie să se acumuleze treptat, apoi o asigurare de șomaj uh, suplimentară, așa cum există în Statele Unite ale Americii, unde există o linie de, de credit dedicată doar statelor care se confruntă cu probleme deosebite. Mi se pare o idee foarte interesantă ca economist, însă este o idee care este ucisă în fașă în uh, dezbaterea din domeniul politic. Deci, cred că ar fi o idee să creăm o facilitate pe termen scurt, pe credite oferite pe 5-6 ani, poate ar fi mai ușor de acceptat din punct de vedere politic, însă m-ar bucura dacă am putea discuta și o schemă de asigurare împotriva șomajului pentru care există o serie din precondițiile necesare. Un alt punct important, dacă ne uităm la relația între bugetul european și capacitatea fiscală, lacuna pe care o văd eu și pe care am încercat să o explic în intervenția mea inițială, și anume există această lacună. Avem nevoie de o capacitate pentru a face față șocurilor asim- asimetrice din punct de vedere macro, uh, macroeconomic. Și nu este vorba de un buget european, de, o, de, de, de fonduri uh, existente uh, un fond care nu va fi accesat mulți ani, dar când va, fi un, când va apărea un șoc sau când vor apărea divergențe între economiile uh, statelor membre din zona euro, va fi nevoie de fondul respectiv. Deci nu este un buget uh, anual și este o importanță imensă, acest punct este o importanță imensă, mai ales când ne gândim la cum va trebui să fie uh, alimentat. Cred că i-am răspuns și domnului Băgă cu această ocazie. Șocurile simetrice nu cred că există necesitatea creării unei capacități care să facă față acestor șocuri simetrice, plecând de la ideea cum uh, interpretăm evoluțiile dintre 2000, care au avut loc între 2008 și 2015. Inițial, nu au fost politici prociclice. Cred că Anias a spus că am asistat întotdeauna la politici fiscale prociclice. Nu este adevărat. Pentru a, pentru a răspunde crizei uh, financiare uh, s-a recurs la măsuri contraciclice din perspectiva fiscală, așa cum s-a convenit la uh, G20 și de, uh, deficitul uh, în zona euro a ajuns de la 0,5% um, la, la 6% uh, și ponderea datoriei din PIB a crescut cu 35%. Dacă am fi avut politici prociclice, această pondere ar fi trebuit să se reducă, deci trebuie să fim puțin precauți cu interpretarea evenimentelor. Nu. de asemenea, nu există un punct de dezacord cu uh, Jorge. Comparația cu SUA nu este întotdeauna relevantă. În, ați spus că în 2011 SUA a ajuns la nivelul PIB dinaintea cri- uh, crizei și Uniunea Europeană după patru ani. Ați ignorat faptul că creșterea populației din SUA a fost mult mai importantă decât cea din uh, Europa și uh, trebuie, ar trebui să facem comparația în funcție de PIB pe uh, capul de pe cap de locuitori. Și rezultatele unei asemenea comparații ar fi diferită. SUA trebuie să crească cu o jumătate de procent mai rapid în fiecare an pentru a uh, atinge același nivel de îmbunătățire a standardelor de viață din uh, Europa. Deci Europa nu se descurcă chiar atât de prost uh, am ne-a descurcat mai prost în cele două crize cu care ne-am confruntat. E adevărat, în SUA a existat o singură criză, însă există semne care ne dau motive să fim optimiști. Din 2016, în 2017, în acest an și anul viitor, uh, creșterea PIB pe cap de locuitor va fi mai mare în Europa decât în SUA. Este foarte bine pentru că avem și noi un teren de recuperat uh, pe care, teren pe care l-am pierdut în anii anteriori, însă situația nu este atât de proastă. Și ajung la întrebarea domnului Artui. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă sarcinile sunt transferate de pe plan național pe plan european, atunci și finanțarea sarcinilor respective trebuie să treacă pe plan european, astfel încât să nu fie afectată situația deficitelor și datoriei suverane. Întrebările domnului Roberto Gualtieri încercând să înțelegem ce s-a întâmplat în cele două crize. Este foarte puțin greu să mm, separăm uh, efectele fiscale de ce ați numit dumneavoastră efectul Dovil. Eu m-am referit la necesitatea ca restructurarea datoriilor să fie mai, tra- mai transparentă și mai previzibilă, tocmai pentru a evita un alt efect dovil. Tocmai de aceea mi-aș dori să definim un cadru, nu mă refer la un mecanism, ci la un cadru fără uh, reguli automate, cu reguli automate, astfel încât toată lumea să știe ce se întâmplă în anumite, în anumite circum, uh, circunstanțe. Situația s-a schimbat foarte mult de când criza a afectat uh, pentru prima dată Irlanda. Toate problem, problemele au fost preluate atunci de bugetul Irlandei și la momentul respectiv mm, era, uh, nu era nu exista un acord privind implicarea sectorului uh, privat și dezbaterea a durat prea mult până când s-a luat o decizie finală și am fost nevoiți să ne bazăm pe niște decizii ad hoc. Și din acest punct de vedere, pentru mine, pe viitor, când o țară cere un credit ASM, ESM să facă uh, evaluarea durabilității datoriei și dacă ajunge la concluzia că problema este de natură lichidă, atunci nu se va propune o restructurare. Din punctul meu de vedere, restructurarea este o, inter- o intervenție masivă în uh, sectorul privat, deci trebuie să fim foarte, foarte, foarte precauți. Dacă problema ține de lichiditate, nu trebuie să intervenim. Dacă este o problemă care ține de uh, solvabilitate, este nevoie de o analiză foarte bună. Uh, clauzele de acțiuni colective în instanță ar trebui să fie întărite. Acestea au fost întărite deja în anul 2012 și există propuneri de a merge un pas și mai departe, astfel încât să uh, îngreunăm posibilitatea unor minorități uh, de să blocheze posibilitatea restructurării uh, datoriei și să găsim o soluție uh, echitabilă pentru toată lumea. Mă referisem deci la un cadru de restructurare a datoriei suverane și nu un mecanism care a fost discutat la femei în urmă cu 15 ani ar fi mult mai licit cu reguli automate, dar un cadru care să facă pașii de urmat mai uh, previzibili ar fi un instrument util uh, complementar pentru ce am discutat astăzi, capacitatea fiscală. Mulțumesc. Uh, so thanks for all these remarks and questions. So quickly on six Aș vrea să răspund la șase puncte. În primul rând, relația între bugetul european și bugetul zonei euro. Cred că există o preocupare comună uh, pentru ambele subiecte, și anume creșterea riscurilor. Noi trăim uh, într-o lume tot mai incertă și de aceea, în opinia mea, este nevoie ca în bugete să avem o componentă mai mare pentru evenimentele neprevăzute. Avem nevoie în bugetele europene de o mai mare flexibilitate pentru a face față evenimentelor neprevăzute. Uh, și, pe de altă parte, există și posibilitatea aceasta a unui buget pentru zona euro. Nu am să intru acum în discuție dacă ar trebui să existe o linie în bugetul european sau nu, dar dacă vrem ca aceasta să fie mică, trebuie să se concentreze pe șocurile mari. Și asta înseamnă că fondurile nu vor fi utilizate în cea mai mare parte a timpului. De aceea, economiștii uh, preferă mai degrabă ceva quasi automat spuneați că nu, în nicio taxare fără reprezentare înseamnă și nicio reprezentare fără impozitare și fără cheltuieli, presupun. Sunt conștientă de acest lucru și de aceea noi preferăm mai degrabă ceva automat. Acum, în ceea ce privește cuantumul sau mărimea, am făcut niște simulări cu un buget mic concentrat pe șocurile mari. De exemplu, să zicem că rata șomajului crește cu mai mult de 2%. Caz în care țara ar primi 0,25% uh, din PIB pentru fiecare punct procentual suplimentar de șomaj. Deci, din punct de vedere macroeconomic, poate fi ceva considerabil. Am făcut niște simulări. Ne-am gândit Pentru început, pentru că nu o să așteptăm până o să existe o taxă europeană, ne-am gândit la o contribuție de 0,1% din PIB pe an. Am făcut o simulare și spuneam că începând cu 1999 s-ar ridica până la 79 miliarde în 2007 și în 2012 ar fi 10 miliarde de euro fund would not have been depleted during the crisis. And, uh, Deci fondurile nu ar fi fost epuizate în timpul crizei. Și acum o divergență față de ce spunea domnul uh, Regling. Noi ne gândeam la granturi și nu împrumuturi. Sarcina ESM uh, de a acorda împrumuturi sau împrumuturi sub formă de lichidități pe termen mai scurt, dar noi aici vorbim despre granturi, adică fonduri nerambursabile. Altfel, nu mai vedem utilitatea unei astfel de scheme, pentru că, de fapt, majoritatea țărilor uh, nu sunt rupte de piață, pot să împrumute, nu-i așa? Deci atunci ce ar mai exista o astfel de schemă? Deci trebuie să existe niște transferuri. Nu înseamnă transferuri permanente, este vorba doar despre anul în care șomajul crește foarte mult. După aceea situația încetează. Și exante nu știm uh, când va fi afectat șomajul așa dintr-o dată. de cexante, nu există un transfer permanent, dar există un transfer expost. Um, uh, Apoi, zona euro uh, versus țările non-euro. Aici există o diferență fundamentală. Dezechilibrele macroeconomice dintr-o țară sunt sistemice numai în zona euro. Deci, uh, criza macroeconomică dintr-o țară poate să declanșeze o criză financiară uh, care poate să expună zona euro unui risc, dar numai în zona euro. O țară din afara zonei euro, dacă se confruntă cu o criză, sigur că are un efect negativ asupra zonei euro uh, prin canalele economice reale, dar nu monetare. E o mare diferență aici. Și diferența Uh, vine din sustenabilitatea datoriilor în zona euro. Deci situația este diferită în zona euro. Dar este interesant acest lucru din punctul de vedere al monedei unice. Apoi, politicile contraciclice. Sunt de acord că în 2009 politicile fiscale europene au fost contraciclice datorită acelor uh, reguli de evitare, dar apoi între 2009 și 2012 măsurile au fost prociclice. Dacă ar fi să o luăm de la capăt, n-am mai avea nimic. A cincea observație. Sunt de acord cu Pervanș că cea mai bună schemă este asigurarea pentru șomaj. Vorbim despre șocurile mari și ar fi practic o reasigurare pentru șocurile mari este în regulă pentru stabilizare. Practic, uh, se dă un uh, cec gospodăriilor supuse constrângerilor financiare. Acestea folosesc cecurile respective pentru a consuma, deci banii merg direct pe consum, merg direct la consumatori. La investiții există mereu acest risc de întârzieri și atunci uh, există acest efect contraciclic în loc să fie prociclic. Și în plus, banii ajung la persoanele fizice. Dacă, bani, dacă persoanele știu că banii vin de la Uniunea Europeană, ca în cazul Erasmus, și trebuie să încercăm să uh, replicăm succesul uh, Erasmus, pentru că, practic, viața lor se schimbă cu ajutorul Europei. Și asta ar fi o mare realizare. Înțeleg că există reticențe de aceea, eu propun o uniune a locurilor de muncă cu mai mulți piloni, inclusiv protejarea lucrătorilor. Și nu numai. Există și oarecare formă de convergență, investiții în capital uman, mobilitate, portabilitatea drepturilor, nu doar de pensie, ci și de altă natură. Pot să mă vă detaliez mai după aceea. Acum, în ceea ce privește sindromul dovil, pentru a evita acest uh, efect, ar trebui să mm, evităm orice turbulență pe piața obligațiunilor. Dacă niciodată nu uh, ne gândim la posibilitatea restructurării datorilor, vom avea probleme. Eu nu pot considera asta ca o declarație permanentă. Ideea raportului nostru nu a fost să introducem nicio regulă nouă. Lăsați deoparte această poveste a mm, um, obligațiunilor uh, comune ale Uniunii. Lăsați deoparte asta. Deci ideea este să nu introducem o regulă nouă sau uh, ceva în plus față de ce există deja. Ideea era doar să ne asigurăm că condițiile sunt aplicate. Deci ESM nu poate da împrumuturi unei țări care nu este sustenabilă și totuși se întâmplă asta. Și atunci întrebarea se pune, cum putem schimba acest uh, sistem? aplicând regulile actuale. Vă explicam acele canale prin sectorul bancar. Practic, s-ar reduce riscul de re denominare, nu s-ar crește riscul. Și apoi există și alte elemente de partajare a riscurilor, caz în care riscul suveran s-ar diminua. Deci dacă aplicăm această schimbare, se reduce atât riscul de redenominare cât și riscul suveran. Thank you. Uh, mulțumesc, domnul Fabrini. Thank you, Mr. President, and thanks to all the... Mulțumesc, le mulțumesc tuturor uh, membrilor Parlamentului uh, pentru întrebările lor foarte interesante. Am trei observații primul legat de conceptul și guvernanța capacității fiscale și mă refer aici la ce spuneau colegii din Parlament. Economiștii sunt în măsură să vorbească despre dimensiunea bugetului, dar eu aș dori să vorbesc uh, despre structură, dacă ar trebui să fie o linie în buget sau o linie bugetară sau un buget uh, separat. Ambele opțiuni sunt posibile. Eu am semnalat posibilitatea unui buget separat în lumina acelei provocări a unanimității. Președintele, vă rog pentru interpreți să vorbiți mai lent. Îmi cer scuze, spune vorbitorul. Ziceam că am semnalat uh, posibilitatea de a avea un buget pentru zona euro, separat de bugetul uh, european general, tocmai pentru a răspunde acestei uh, chestiuni de unanimitate, dar sunt interesat și, bineînțeles, mă preocupă și ideea unității, așa cum spuneați și dumneavoastră. O altă linie bugetară ridică probleme legate de guvernanță Așa cum spuneam în prezentarea mea, Parlamentul European ar trebui să fie pe deplin implicat în deciziile referitoare la capacitatea fiscală. Dacă avem un buget al zonei euro, atunci uh, ne-am confrunta cu um, o situație în care uh, Um, unii deputați sunt aleși din zone din afara zonei euro, deci uh, practic uh, ei ar fi minoritari și atunci există obligația ca aproape toate țările să adopte euro la un moment dat și de aceea Parlamentul European ar trebui să fie implicat în totalitate. O a doua observație rapidă se referă la finanțarea bugetului. Uh, din punct de vedere constituțional, aceasta este o chestiune crucială și domnul Böge a menționat-o. Doamna Maletici, de asemenea, mi-a pus o întrebare despre transferurile interstatale. Acum, problema este că în momentul de față bugetul european uh, este întocmit pe baza contribuțiilor primite de la statele membre, după care este redistribuit. Uh, Sistemul actual de resurse proprii practic încalcă litera și spiritul tratatelor. Uh, și nu numai asta, dar creează și un cerc vicios, pentru că oamenii spun, uh, votanții mei plătesc bani, uh, dau bani la bugetul european, bani care apoi sunt transferați către alte țări și asta nu face decât să alimenteze niște conflicte majore între state. Știm că ESM se bazează pe contribuții naționale și, um, fără nicio surpriză, parlamentele naționale supraveghează felul în care sunt cheltuiți acești bani. Ar fi ciudat uh, dacă am crește resursele proprii ale Uniunii Europene, am scăpa de uh, contribuție din TVA și din VNB, după care le-am aduce înapoi pe fereastră folosind uh, banii ESM. Practic ne întoarcem de unde am plecat și ne-am confruntat cu aceeași problemă a transferurilor între state. Și de aceea problema finanțării trebuie să fie abordată confruntându-ne cu realitatea că acestea sunt bunuri publice, așa cum spunea și Anies. Uh, și uh, atunci resursele trebuie să fie rezultatul bogăției create de Uniunea Europeană și nu ar trebui să fie bani ai statelor uh, distribuiți către alte state. Și doresc acum să mă, să mă adresez lui Brian Haynes, care reprezintă Dublinul în Parlament. Există preocupări legate de necesitatea schimbării tratatelor și de lipsa de apetit. Uh, acest lucru este inevitabil pentru că Regatul Unit se va retrage, ceea ce va obliga celelalte state membre să modifice tratatele. De altfel, am intrat în această fază deja, pentru că în ceea ce privește decizia privind propriile resurse și componența Parlamentului european sunt esențiale pentru schimbarea uh, tratatului. Este nevoie de ratificare de către statele membre. E ca și cum uh, deja ne-am aflat în procesul de modificare a tratatelor. Totuși, cred că aceasta este o oportunitate mai ales că acum un an Parlamentul European a votat o rezoluție privind necesitatea de a merge dincolo de cadrul um, actual al tratatelor prin revizuirea tratatului de la Lisabona. Deci aceasta reprezintă o oportunitate importantă și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Nunios Ferrer. O să încerc să fiu cât se poate de scurt. E adevărat ce spune doamna Gresle că trebuie să încercăm să vorbim despre aceleași lucruri și asta vreau să menționez, că atunci când vorbim despre viitorul bugetului, tot aruncăm tot felul de subiecte în interiorul acestuia și trebuie să ne amintim că acesta este conceput adesea ca fiind unul de investiții, așa cum îl vedea Task force pentru stabilizare, dar când e vorba de stabilizare financiară, putem să vorbim despre ISM, poate să fie altceva. Pentru mine IMF este un nume groaznic, aș vrea să se numească altfel, nu știu, zonul pentru zona euro, fondul pentru zona euro sau altceva, dar să nu folosim aceste litere, sunt lucruri care pot fi făcute pentru stabilizare și în altă parte, pentru că uh, Altfel, încercăm să punem totul la un buget. E un pic riscant pentru că există și presiune din cauza dimensiunii. Și apoi a mai fost și uh, ideea discutată și la Consiliul Ecofin de a avea o parte a bugetului de urgență să fie la dispoziție atunci când apar urgențe, dar ideea a fost um, lăsată la o parte pentru că bugetul ar putea să se referă până atunci la orice e bine totuși să avem uh, stabilizarea în altă parte. Deși se poate vedea că programul pentru șomaj ar putea să fie inclus în buget, dar avem problema dimensiunii. Din nou, la dimensiune, cred că bugetul Uniunii Europene, pentru că este limitat, ar trebui să se limiteze la finanțarea și sprijinirea bugetelor naționale care sunt mai uh, Um, sărace să atingă obiectivele Uniunii Europene și îmi pare rău că ridic acest subiect, dar avem un mic elefanțel în uh, um, sală și anume PAC. Chiar dacă nu se reformează, că toată lumea vorbesc, dar chiar dacă nu ne atingem de asta, uh, trebuie să păstrăm lucrurile la fel. Avem o structură, niște obligații juridice care sunt um, stabilite stabilită. Dacă a trebuit să le lăsăm acolo, dar dacă ne uităm la câți bani se vehiculează, până la urmă nu e vorba decât un sfert. Deci din 45 de miliarde, cam 30 nu se mișcă deloc, nu, se, nu e un fel de transfer către fondurile de coeziune ca să um, schimb, ca să ajut pe cineva. Deci totul e circular. De exemplu, totul se întoarce în Franța, la Bruxelles și asta este o mare parte din um, buget. Dacă vorbim despre un, 1%, uh, așa să facem, dar să se elibereze bucata aceea care chiar se mișcă. Deci e o chestiune de dimensiune. Dacă vrei să finanțezi o politică uh, exclusiv prin buget, atunci crește, dar dacă nu, nu finanța anumite politici. E um, foarte simplu. Iar în ceea ce privește reformarea bugetului, nu știu, poate sunt niște chestiuni pe care nu uh, le înțeleg și anume ce ar trebui să treacă prin Bruxelles. În gestiunea publică financiară nu are nevoie de standarde de contabilitate. Acestea sunt utile pentru raportare, dar ne trebuie stabilitate și în plus unele dintre state sunt foarte bogate par să fie minunate, dar au uh, sisteme uh, de conturi foarte opace și agențiile de rating după criză și-au dat seama că nu pot pur și simplu să presupună că un stat este stabil pentru că guvernul e solid, așa că a început să vadă dacă au standarde de contabilitate corespunzătoare, dacă se vede ce se întâmplă, cât e de uh, stabil guvernul și au început să introducă acest lucru în um, rating și dacă se întâmplă asta, atunci unele state care acum arată foarte bine s-ar putea să nu mai arate la fel de bine. Și Cred că uh, asta e o schimbare care, într-adevăr, va afecta politica europeană. Agențiile de rating schimbă acest lucru. Știu că multă lume uh, îi critică. N-ați uh, prevăzut nimic în legătură cu criza din Grecia, de exemplu, că n-au făcut presupunerile corecte. Deci, partea de um, reformă a achizițiilor publice, de exemplu, poate să fie um, afectată. Raportarea totală poate să se facă, dar Uh, trebuie să fie făcută bine, însă nu e neapărat o legătură de plină între gestiunea financiară și acesta. Adesea nu se face bine și um, normele bugetare fac un fel de descurajare um, a deciziilor anticiclice și uh, descurajează și investițiile. Sunt lucruri care vin din altă uh, epocă și până la urmă de, important de ceea ce se face concret cu banii, cum se controlează cheltuirea lor. Și statele ar trebui să aibă încredere că alte state nu o să se comporte rău și o să cauzeze o criză. Apoi, da, să sprijinim statele, să facem formare, dar Există specialiști care se ocupă de contabilitate, mai sunt alții care se ocupă pe gestiune și ar trebui eventual să vedem, de exemplu, cum uh, este ajutată Portugalia să introducă acum o reformă de plină pe care um, au în desfășurare și partea de gestionare financiară. E foarte interesant cazul acesta. Mai este o țară, ghiciți care, Grecia, uh, care chiar trebuie să se, să-și um, curețe ograda și se pare că fac reforme de, finan- de gestiune financiară publică. Niște vești foarte bune. Poate că ar trebui să explorăm, să vedem cum să facă asta și primesc sprijin de la Uniunea Europeană, doar că nu e nimic transparent, nimeni nu știe despre asta, dar se întâmplă. Eventual să ne uităm și la asta că e foarte drăguț. Mulțumesc! Thank you very much. There were some questions. Mulțumesc foarte mult. Au mai fost și uh, întrebări pentru comisie, vă rog. Thank you. Thank you very much for, uh... Vă mulțumesc foarte mult uh, că ne-ați dat ocazia să răspundem și noi la întrebări. Dezbaterea aceasta a fost foarte interesantă. Aș dori să mulțumesc din nou Comisiei pentru bugete că a organizat această reuniune. Nimeni nu a contestat ideea că în Europa ne trebuie o funcție de stabilizare fiscală. Acum uh, s-a reflectat în această dezbatere faptul că e o necesitate pentru îndeplinirea obiectivelor. Nimeni practic nu contestă asta. Întrebarea e cum să facem. Aș vrea să mă refer la două întrebări pe care le-a adresat uh, domnul Gualtieri. Ni le-a adresat direct în ceea ce privește rolul ISM în uh, funcția de stabilizare. Și de asemenea, domnul Regling a menționat acest lucru. Și noi am sugerat în decembrie că fondul uh, acesta trebuie să creeze o linie de credit care să funcționeze ca un stabilizator și acest lucru să se uh, sprijine prin garanții de la bugetul Uniunii Europene. Însă asta nu e logic, după părerea noastră, decât dacă cei doi piloni, bugetul european și viitorul IMF, uh, sunt uh, consistente. Partea de criterii de eligibilitate, criterii de activare, și, de asemenea, cred că e și o problemă de guvernanță. Atâta vreme cât uh, ISM uh, rămâne un organ interguvernamental pentru că se aplică regula unanimității. Deci funcția aceasta de stabilizare, dacă se creează în uh, actuala arhitectură a ISM, care este una interguvernamentală, atunci încă mai face obiectul regulii unanimității. Este o chestiune care trebuie să fie tratată în acest context. Încă un lucru pe care ni l-ați întrebat a fost acesta legat de sindromul dovil și dezbaterea aceasta a restructurării datoriei suverane. Trebuie să fim deosebit de clari. Nu pledăm pentru în vreo formulă automată. Nu suntem în favoarea nimic care ar uh, s-ar îndepărta de la practicile stabilite și anume să se stabilească de la caz la caz um, și se evaluează sustenabilitatea fiecărui stat. Nu ne trebuie un mecanism de restructurare a um, datoriei suverane care să fie automat. Suntem de acord. Și ultimul lucru, o dezbatere pe un astfel de subiect, e greu să să vedem cum ar putea să fie um, separată de Uniunea Bancară. Trebuie ca o astfel de dezbatere să aibă loc într-un context mai amplu, cel al um, desăvârșirii Uniunii uh, bancare prin um, crearea uh, programului de uh, eliberare a depozitelor. Dacă nu facem asta, dacă facem lucrurile secvențial, s-ar putea să fie periculos. Mulțumesc! Mulțumesc raportorii noștri, domnul Böge. President, uh, first of all, thank you very much uh, to our... Foarte pe scurt, domnule președinte, mulțumesc experților de astăzi pentru sfaturile pe care ni le-au dat. Sunt câteva elemente interesante de care o să ținem cont în negocierile viitoare în principiu, este bine că acum cu toții sau că majoritatea se îndreaptă în această direcție, că trebuie să acționăm, că avem nevoie de o capacitate fiscală în cadrul menționat, transformarea ESM într-un fond monetar european. Nu am discutat în mod intens uh, structura guvernanței, va trebui să putem o bătălie cu statele membre, pentru aceasta este foarte clar. Pe de altă parte, Cred că după aceste audieri, după aceste ateliere, o să menționez și codul de uh, convergență, plecând de la ideea domnului Nunes Ferrer. Este o idee interesantă pe care cred că trebuie să o discutăm, să nu uităm în acest teatru. Este important să înțelegem că există mai multe posibilități pentru finanțarea capacității fiscale ceea ce extinde posibilitățile de a ajunge la un acord cu statele membre, să nu ne concentrăm doar pe un element care ar crea probleme cu unanimitatea, deci pentru a ajunge la un consens trebuie să folosim toate uh, punțile și posibilitățile posibile, să nu începem cu modificarea tratatelor, ceea ce ar însemna să ajutăm 8, 9, 10 ani, ci să trecem acum la acțiuni, să demonstrăm că Parlamentul European este dispus să-și aducă contribuția la stabilizarea Uniunii Europene, să dea dovadă de o atitudine proactivă pentru a crea instrumentele de care s-ar putea să avem nevoie în cazul unei crize. Mulțumesc, Permaș Perez. Uh, uh, uh, Mulțumesc. Puteți vedea că de la noi doi că spiritul raportului este încă viu și noi vrem să-l ducem mai departe dacă e nevoie aș dori să comentez la două, trei lucruri. În primul rând, restructurarea datoriei. Cred că toată lumea este de acord că nivelul îndatorării poate să devină uneori eh, de nesusținut, dar e o idee simplă aceea că trebuie să scap de o datorie prin anularea acestea sau prin restructurarea ei. Însă asta mm, vine cu niște costuri, nu doar pentru statul care este vizat de astfel de măsuri, ci și pentru întreaga zonă euro, pentru că statul care ar face o astfel de restructurare um, va avea nevoie de mai multă vreme să se redreseze acest element trebuie introdus în dezbatere, pentru că altfel avem o această întreagă dezbatere cu privire la restructurarea datoriei, fără să înțelegem ce înseamnă în termeni economici, nu doar pentru statul afectat, cât și pentru Uniunea Europeană în ansamblu. În al doilea rând, cred că Jose Leandro de la Comisie a venit cu o propunere și a insistat uh, că a insistat asupra caracterului automat al uh, funcției de stabilizare. E un lucru care este menționat și în raportul Parlamentului European și mie mi se pare că acesta este învățământul esențial de pe urma ce s-a întâmplat uh, în timpul crizei. Cât despre dimensiune, vreau să reamintesc niște cifre pe care îmi place să le citez, dar care nu sunt neapărat foarte vizibile pentru public și anume dimensiunea ISM. Capacitatea de împrumut este de 500 de miliarde de euro. Capacitatea de împrumut ISM este de 372 de miliarde de euro. PIB-ul zonei euro este de 9,900 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă că capacitatea de împrumut a SME este uh, 5,5% din PIB-ul um, zonei euro. Sigur, o parte din acesta se utilizează, dar asta ne dă așa cumva o idee despre dimensiunea ceea ce discutăm pentru instrumentul de stabilizare, pe lângă investiții, cât înseamnă asta în uh, contextul bugetului uh, european. Îmi pare rău că vă spun acest lucru așa târziu, dar poate că în felul acesta vedeți care este voința de a merge în direcția aceasta și faptul că există o marjă de manevră inclusiv în tratat. Sigur, în spatele cifrelor acestea pe care le-am reamintit uh, mai e și o problemă, pentru că această capacitate se bazează pe o garanție din partea statelor membre și nu prea văd cum peste noapte statele membre ar fi de acord ca această garanție să fie mutată în bugetul Uniunii Europene. Poate se întâmplă într-o zi, dar nu în cadrul actual în care ne aflăm. De aceea, domnul președinte Gualtieri și alții am făcut, um, um, am pledat și ne bucură propunerea Comisiei că de a baza pe articolul 352 această uh, revizuire, astfel încât um, să permită o reconciliere a metodelor europene cu garanțiile din ISM care nu țin de bugetul Uniunii Europene. Și încă un lucru referitor la statele care nu fac parte din zona Europa. Deocamdată totul mai e foarte politicoasă și nimeni nu se referă la impactul pe care îl ar avea asupra viitorului zonei euro ca atare. Momentan, statele care nu fac parte din aceasta pot să um, adere pe, cu caracter opțional la Uniunea Bancară și vă puteți uh, da seama că după Brexit va exista un stimulant destul de mare ca această extindere a zonei euro să acopere toate statele membre. Știu că nu se îndeplinesc toate criteriile politice în toate statele membre, dar eu cred că așa ar trebui să discutăm acest uh, punct și să nu uităm niciodată că, că a, acesta ar trebui să fie obiectivul nostru, să reconciliem zona euro și Uniunea Europeană. Nu spun că asta ar soluționa toate chestiunile bugetare, dar măcar ar fi mai multă consecvență. Thank you very much. I would like to... Vă mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc tuturor oratorilor pentru această dezbatere foarte interesantă și utilă. Nu mai trebuie să mai trag eu concluzie că a făcut-o deja raportorul, ce deci aș putea să mai spun uh, referitor la partea instituțională ar fi să subliniez din nou motivul pentru care și modul în care consideră că uh, să integreze uh, acest ISM în cadrul juridic. Nu uităm că ISM este alimentat de bugetele naționale și care are o logică diferită de cea a bugetului Uniunii Europene. Deci nu cerem să existe aceeași supraveghere democratele pe care o avem um, um, cu Comisia și cu noi. Ne dăm seama că ar fi un alt tratament la nivel de instituții. Noi am dorit să existe un fel de spectru Uh, Parlamentul să-și folosească um, competențele de consimțământ pentru a discuta anumite condiții, că până la urmă statele membre sunt uh, uh, cele care decid. Noi considerăm că la nivel instituțional este e foarte important ca ISM să intre în cadrul juridic al Uniunii Europene. De aceea um, vrem să existe o uh, reconciliere um, cu independența ISM și, de fapt, până la urmă, nu, e, nu diferă foarte mult um, de uh, alte situații, că dumneavoastră veniți aici, bine, uh, nu mă adresez acum neapărat dumneavoastră, că uh, nu sunteți reprezentanții statelor membre, dar aș dori ca statele membre să nu reprezinte acest lucru un obstacol. Deci, haideți să nu ratăm această ocazie pentru că e o investiție foarte importantă pe termen lung, nu doar pe termen scurt pentru Europa și momentul când trebuie să facem asta este acum. În rest, um, discuția va continua, dar mă bucur că există un consens amplu cu privire la Uh, mecanism, cadru, cum funcționează. Nu o să ne apucăm acum să discutăm detaliile, dar mă mă bucur să aud uh, anumite idei, dar poate că unele par extravagante. <coughs> mă bucur să aud că ceea ce mi se părea mie extravagant nu figurează neapărat în propunere, dar știm că trebuie să facem restructurare atunci când e nevoie, de la caz la caz, când se face o analiză. Nu e ca și cum trebuie să folosești orice instrument tot timpul, doar pentru că l-ai. Sigur, poate fi folosit dacă există necesitate, dar nu trebuie să insistăm neapărat pe um, lucrurile de nișă, pentru că altfel nu vom ajunge la progrese. Yes, so, uh, then, final... Și în fine, cea mai importantă problemă și, din păcate, Jean Artui a, a plecat, uh, Comisia pentru Bugete va trebui să se ocupe de ea, dimensiunea bugetului și Econ urează succes Comisie pentru Bugete în această luptă foarte importantă. Acest seminar ne-a demonstrat uh, cât de integrate sunt cele două dimensiuni și discuția de astăzi cred că a fost utilă pentru a ne clarifica pozițiile, pentru a contribui la viitoarele discuții astfel încât să nu datăm această fereastră de oportunitate pentru a întreprinde pașii necesari pentru completarea Uniunii Economice și Monetare. Mulțumesc!